Colleghi, buongiorno. Non abbiamo... Bună ziua, dragi colegi. Nu avem mult timp la dispoziție pentru reuniunea noastră. Și chiar dacă n-au sosit toți colegii, trebuie să începem reuniunea uh, și să respectăm ordinea de zi pentru a putea să ascultăm uh, rapoartele experților pe care i-am invitat. Și sigur să avem și necesarea dezbatere pe o temă atât de interesantă cum este cea a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare pentru Statele Golfului Persic. Întâlnirea noastră este un preludiu pentru rapoartele domnului vicepreședinte Dominic Bodis, pe care le va redacta împreună cu domnul Mario David, raportor pe această temă a Comisiei pentru Comerț Internațional. Și e destul de paradoxal faptul că această regiune a lumii, atât de importantă din punct de vedere strategic, atât pentru uh, poziția sa centrală pentru problemele din Orientul Mijlociu, nu a, nu a făcut obiectul timp de atâția ani de zile unei analize și acțiuni politice uh, adecvate. La asta se adaugă faptul că sunt mai bine de 20 de ani că tot încercăm să încheiem cu Consiliul de Cooperare de Statele din Golf un acord de uh, liber schimb, lucru care încă nu s-a întâmplat. În ciuda faptului că vorbim despre uh, cea de-a cincea piață ca dimensiune de export pentru Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană este cel de-al doilea partener comercial al acestor state. Iată, aceste argumente și faptul că au, s-au produs tot felul de schimbări sociale în instituțiile politice ale acestor țări, merită toată atenția noastră și toată susținerea noastră. A sosit momentul să avem o politică europeană mai ambițioasă față de această zonă strategică și să dezvoltăm mai apoi niște interese comune și să trasăm o arie de, o zonă de siguranță și de stabilitate în zonă și să stabilim niște uh, raporturi economice mai puternice. Sigur, e dorința noastră a tuturor și acestea sunt motivele întâlnirii noastre de astăzi cu experții pe care i-am invitat. Se află aici împreună cu noi doctorul Cristian Koch, care este director pentru uh, relațiile externe ale Centrului de Cercetări asupra Golfului Persic, doctorul Roger Philippe Bertonski, consultant internațional și expert pentru relațiile între Uniunea Europeană și Consiliul pentru cooperarea cu țările din Golf. Mai întâi dau cuvântul domnului, doc, domnului doctor Koch și îl rog să fie amabil, respect un timp de vorbire de mai mult sau mai puțin 10 minute. Mulțumesc. Uh, Mr. Chairman, members of uh, the European Parliament, Uh, allow me first to... Domnule președinte, stimați deputați, aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei de Afaceri Externe pentru ocazia pe care mi-o acordați, iau cuvântul uh, astăzi în cadrul Comisiei dumneavoastră despre cooperarea între Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Mai bine de 20 de ani au trecut de la primul acord de cooperare între Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului, în iunie 1988. Acest acord a oferit un cadru pentru uh, relații uh, în interesul ambelor părți, însă rezultatele finale sunt uh, puțin o sursă de dezamăgire și trebuie să corectăm această situație. Ceea ce nu înseamnă că relațiile au eșuat total, că există impasuri care nu pot fi depășite sau și mai rău că legăturile sunt tensionate. În ultimii ani, spiritul de cooperare, început în 1988, a progresat. Um, sigur că uh, acest lucru se reflectă cel mai bine în adoptarea programului, acțiune, uh, programul de acțiune comună de la ultima reuniune din iunie 2010. Acest plan reprezintă o foaie de parcurs pentru dezvoltarea relațiilor în 14 domenii specifice de acțiune chiar, în, chiar dacă uh, criticăm uh, um, acordul de liber schimb, să nu uităm că în perioada 2003-2008 uh, am reușit să înregistrăm progrese importante. Um, ne apropiem foarte mult în ambele părți de a finaliza aceste dezbateri și de a uh, încununa de succes acest acord. Acum aș dori să vă spun că consider că acest program comun de acțiune este un pas uh, în uh, direcția pozitivă. Însă cred că mai uh, există foarte multe progrese în multe domenii. În primul rând, rămâne la faza de linii directoare și nu conține planuri concrete de implementare în diverse zone de cooperare. În ciuda anunțului planului de acțiune comun, care uh, sperăm va fi implementat în 2013, deocamdată nu am constatat niciun fel de progres în acest domeniu. În al doilea rând, și un aspect și mai important, uh, aspectele de securitate și politice ale relațiilor uh, CCG-ului cu Uniunea Europeană nu sunt menționate deloc. E foarte important pentru că noi considerăm că Uniunea Europeană dorește să devină un actor principal politic în această regiune, însă consideră că nu e suficient pentru a defini relațiile cu statele uh, CCG-ului ca bazându-se doar pe uh, relații uh, economice, comerciale și de energie. Aș dori să mă acces pe trei întrebări principale. De ce Uniunea Europeană trebuie să acorde atenție evoluțiilor din Golf? De ce dezvoltarea relațiilor cu statele CCG-ului ar trebui să fie o ancoră în acest parteneriat, parteneriat important și de ce Uh, pot fi, uh, poate fi acest plan de acțiune implementat și realizat? La prima întrebare, cred că um, trebuie să combinăm uh, securitatea și puterea. Însă credem că nu există nicio parte din lume atât de importantă precum statele din Golf. Geografic, această regiune se află la um, confluența între Est, între Occident, Orient și Asia, Africa și Europa. Ehm, de asemenea, aici uh, se dezvoltă islamul, religia care progresează cel mai mult. Apoi, integrarea uh, culturală trebuie să se facă în această regiune. Din perspectiva energetică, statele din Golf uh, reunesc 60% din rezervele dovedite de petrol și reprezintă o treime din producția mondială de petrol. Nicio regiune de pe glob nu va putea satisface setea de petrol în anii următori uh, mai mult decât statele din Golf. Aceste state depun eforturi pentru a se axa pe dezvoltarea unor surse regenerabile și alternative de energie. Pe plan economic, economic, uh, statele din Golf au uh, devenit un uh, actor important atât în ce privește dezvoltarea economică regională și, de asemenea, aducând stabilitate pentru piețele financiare. Arabia Saudită este singura țară din Orientul Mijlociu care face parte din G20. Se pare că aceste state vor acumula un surplus de venit de 3,5 triliarde de dolari până în 2015 aceste uh, fonduri alternative uh, din, uh, de, de, de fondurile suverane din statele din Golfului reprezintă 1,3 miliarde de euro. Mai mult aceste state se află în prima linie de, a acordării de umanitar, de ajutor umanitar și contribuie la programe de urgență în întreaga lume. Și mai important e faptul că fără îndoială, această regiune uh, poate juca un rol cheie în pacea și securitatea, nu numai din regiune, dar și din întreaga lume. <clears throat> Tensiunile din Golf continuă să aibă un impact la nivel mondial și au dus la implicarea, implicarea profundă a forțelor străine în această regiune. Uh, se pare că va exista un, un uh, grad mai mare de internaționalizare în viitorul apropiat și competiția în ce privește rezervele sau zăcăminte din această regiune va fi tot mai mare. Uh, având în vedere aceste evoluții, Uniunea Europeană nu poate să rămână pe margine și uh, având în vedere uh, faptului că nu a acordat suficientă atenție evoluțiilor din Golf. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să își aprofundeze angajamentul. Vă pot da câteva exemple. Soluționarea uh, programului uh, nuclear iranian reprezintă uh, un pas foarte important. Statele din Golf nu doresc să asiste la un nou conflict în Golf, însă nu doresc nici să trăiască în umbra unui Iran nuclear. În acest context există un pericol de nuclearizare a Golfului în ce privește un conflict nou. Rămâne posibilitatea, sigur, unor, unor tensiuni etnice în Irak și uh, e esențială acțiunea internațională pentru a preveni uh, noi disfuncțiuni. Uh, Yemen este în pericol să nu mai funcționeze ca un stat coerent. Asta ar putea însemna dezintegrarea țării și un posibil nou război civil, iar ex- elemente extremiste cum e rețeaua Al-Qaeda a, uh, s-a angajat să facă din Yemen o bază pentru operațiunile lor în întreaga regiune. A, uh, și Sigur că Arabia Saudită este foarte îngrijorată de posibilitatea aceasta. Uh, conflictul între uh, arab și Israel rămâne problema uh, cheie din regiune, în care este implicată întreaga lume arabă, cel puțin emoțional, și faptul că nu s-a ajuns încă la o pace durabilă complică toate problemele regionale pentru toate acestea, o coordonare apropiată între UE și GCC poate fi benefică. În același timp, statele GCC, ele însele sunt hotărâte să își întăre, ă, consolideze relații internaționale și să aibă un rol mai activ pentru interesele lor naționale. Sigur, Europa este un partener din ce în ce mai activ în regiune, pentru că are legături uh, istorice și comerciale, dar și Asia și Africa și chiar America Latină încep să joace un rol din ce în ce mai important în regiune. Acum, a doua întrebare. De ce dezvoltarea relațiilor cu statele ce ar trebui să fie ca un punct uh, uh central într-un parteneriat uh, nou? Ei bine, uh, statele de aici au jucat uh, o un rol din ce în ce mai important în, uh, în evenimente. Și apoi uh, e vorba și de o nouă conștientizare a unui nou statut în uh, aceste regiuni. Statele GCC, sigur, sunt un model de stabilitate uh, politică, de dinamism economic și de hotărâre de a uh, stabili noi proiecte de dezvoltare regională. În acest context, uh, o relație puternică cu aceste state trebuie stabilită. Există mai multe aspecte aici. Statele deci, ce trec în continuare prin transformări și reforme politice și economice din propria experiență, UE poate uh, susține asemenea procese prin uh, politici responsabile. Statele GCC au fost în linia întâi în furnizarea energiei pentru întreaga lume și rămân forța de stabilizare pe piața uh, pe, petrolului. De asemenea, GCC sunt, reprezintă state mature și stabile care fac eforturi pentru menținerea păcii prin mediere diplomatică și de uh, uh, de exemplu, pentru încheierea conflictului arabo-palestinian și eforturi de uh, mediatizare, uh, de, de mediere, mă scuzați, în Irak și în Somalia și în Yemen. Această atitudine uh, ne arată că există o ocazie uh, pentru uh, legături mai țânse cu Uniunea Europeană. Apoi, aceste state se mișcă în direcția unei integrări regionale și au multe realizări, cum este o Uniune Vamală, o mm, piață comună, eforturi înspre o monedă comună și uh, proiecte cum ar fi o rețea funcțională de electricitate și o cale ferată comună. Uh, UE poate susține asemenea uh, eforturi interregionale. Toate acestea înseamnă că avem nevoie de o nouă politică generală a UE bazată pe un interes comun spre o stabilitate în regiune și cu o componentă politică este esențială pentru că este o este un aspect important din punct de vedere al statelor GCC care vor să fie luate în serios și uh, ca partener uh, care poate contribui la soluționarea diferitelor conflicte din regiune. Uh, ei vor ca interesele lor naționale să fie respectate, să nu fie percepuți doar ca simpli consumatori sau plătitori. Și apoi întrebarea finală și profit de ocazie ca să fac și niște sugestii concrete. În primul rând, este o nevoie de a trece la un alt stadiu a relațiilor UE-GCC. Un, uh, există, sigur, și întâlniri la nivel ministerial, dar ar trebui să se organizeze și un summit anual. Ar fi un semnal uh, potrivit în, pentru regiune. Uniunea Europeană ar trebui să uh, dea o declarație politică pentru zona Golfului, sigur, cu parteneriatul strategic pentru Mediterana, Orientul Mijlociu, nu implică statele din Orientul Mijlociu, care nu știu exact uh, pe ce poziție se află în legătură cu Uniunea Europeană. Trebuie uh, să existe un dialog politic constant între cele două părți, care duce la o mai bună coordonare a politicilor și, sigur, ar putea duce la soluționarea unor conflicte din zonă. Apoi trebuie deschise reprezentanțe suplimentare a UE în statele GCC, pentru că reprezentarea actuală este insuficientă pentru bună reprezentare a UE în Golf și o prezență sporită a UE ar corecta lucrurile. Trebuie ca și diplomația să fie mai activă în regiune, mă, mă refer la diplomația UE, Există un proiect cu susținerea uh, Comisiei Europene care s-a dovedit foarte benefic și apoi, Uniunea Europeană și statele GCC ar trebui să-și coordoneze activitățile în Afganistan, Yemen și Pakistan. Țările acestea sunt critice pentru stabilitatea statelor GCC și ale Europei pentru că, sigur că ajutorul european este totdeauna perceput ca fiind însoțit de tot felul de condiții obligatorii și statele GCC au o mare uh, legitimitate în țările musulmane vecine, așa că ar fi benefic dacă între UE și statele GCC ar exista un program uh, comun cu o bună diviziune a muncii. În concluzie, Cred că trebuie să profităm de aceste oportunități în relațiile UE-GCC. Ușile nu sunt închise, ocaziile încă există. Uh, dar uh, trebuie să existe și un context politic adecvat, pentru că altfel putem profita de asemenea ocazii. Uh, a existat un raport care uh, ale cărui concluzii spun că UE trebuie să se bazeze pe politicile model ale statelor de regiune pentru o agentă bazată pe propriile sale imperative, pentru a promova multiculturalismul, multilateralismul, a încerca soluționarea conflictelor și politicile UE din Golf ar trebui să plece de la statele GCC. Grazie. Grazie, dottor Koch. Eh, la... Președintele, mulțumesc, domnule doctor, și acum are cuvântul domnul Roger Filip Bertolozzi, pe care l-aș ruga de asemenea să respecte un timp de vorbire de 10 minute. Grazie, președinte. Uh, thank you. No... Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc mult pentru ocazia oferită mie de a vă prezenta câteva dintre ideile mele personale ce-și au originea în 15 ani de experiență în ceea ce privește relațiile UE-CCG. După părerea mea, în ultimii 20 de ani s-a pus accent exclusiv pe acordul de liber schimb în relațiile dintre cele două entități. Din păcate, acest accent a văduvit relațiile UE-CCG de accente stabilite și în alte domenii. Între timp, statele din regiune s-au dezvoltat foarte rapid și uh, în diferite direcții, direcții care nu sunt neapărat înțelese de Uniunea Europeană. Statele din Golf se consideră a fi un hub al viitorului, un fel de leagăn al creativității sociale și economice. Acest, uh, aceste tendințe ar putea fi considerate pe viitor, după părerea mea, a fi o bază de plecare pentru rezolvarea conflictelor. De asemenea, în golf există o serie de activități umanitare și sociale într-o serie de, dintre uh, regiunile lumii există un accent pus pe relațiile cu Uniunea Europeană, spre exemplu în Asia, în Africa, în Iran, în sud-estul Asiei, etc. Prin urmare, dacă Uniunea Europeană nu investește resursele necesare în relațiile cu statele din Golf, UE pur și simplu se lipsește pe sine de posibilitatea de a deveni un actor important în respectivele regiuni, atât de importantă pentru noi în ceea ce privește energia, securitatea strategică, tehnologia, inovația, etc. Dați-mi voie să vă dau un exemplu care, după părerea mea, um, prezintă cât se poate de clar lucrurile pe care le-am fi putut obține în cazul în care ne-am fi, ne fi axat eforturile și pe alte domenii decât acordul de liber schimb. Uniunea Europeană a încercat să obțină acele uh, investiții în valoare de 3% din PIB în cercetare și dezvoltare. Și cu toate acestea pierdem teren în fața statelor din uh, Asia, spre exemplu. China produce 2 milioane de cercetători pe an, India 400 de mii de experți în IT anual, 300 de patente în nanotehnologie în uh, statele din uh, în China, 200 în Corea de Sud. Statele din regiunea Golfului, în momentul de față, sunt angajate într-o serie de proiecte de dezvoltare a cercetării și a tehnologiei înalte. Este o prostie faptul că Uniunea Europeană nu a creat deja nu doar o cooperare strategică cu statele CCG în domeniul uh, cercetării științifice, tehnologice și în ceea ce privește finanțarea strategii, uh, tehnologiilor strategice. Însă, atunci când vorbim despre fondurile suverane care, obțin, care dețin trilioane de, miliard, de milioane de trilioane de uh, milioane de euro în, uh, în, la nivel mondial, fonduri suverane care de asemenea investesc în tehnologiile viitorului. Așadar, faptul că nu există o cooperare structurată în, între Uniunea Europeană și uh, statele din zonă pe aceste teme duce practic la pierderea marjei de acțiune a Uniunii Europene. Eh, toate fondurile suverane din eh, zona Golfului, eh, lipsite de relațiile strânse în aceste domenii cu Uniunea Europeană, se apropie mai degrabă de India, China, etc. Prin urmare, există practic o nouă provocare emergentă care va submina industria europeană. Dacă ne uităm la toată importanța investită în relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din uh, zona Golfului, ne dăm seama că dacă în trecut lucrul acesta nu s-a întâmplat, pe viitor Uniunea Europeană are nevoie de o politică mult mai concentrată vis-a-vis de aceste uh, state. Avem nevoie de o strategie cât se poate de clară. Dacă ne dăm seama că toate uh, structurile necesare în acest sens nu sunt încă mature, e clar că această maturizare va apărea doar după ce discuțiile vor da într-adevăr uh, roade. Statele din CCG nu așteaptă din partea Uniunii Europene un nou catalog de uh, teme de discuție sau cine știe ce noi seminarii, întâlniri, etc., ci se așteaptă ca Uniunea Europeană să vină cu o strategie cât se poate declară. Iar uh, statele din regiunea Golfului își uh, doresc să aibă un rol de adevărat partener în aceste politici și strategii ale Uniunii Europene. Considerăm în acest context că activitățile Parlamentului European, pornind de la noile prerogative ale acestuia conform tratatului de la Lisabona, trebuie să fie într-un final fructificate. Parlamentul European are în mâinile sale, după părerea mea, oportunitatea istorică de a face ceva pozitiv. Parlamentul European poate decide să mai voteze niște rezoluții sau, pe de altă parte, poate decide să propună ceva substanțial și anume un acord uh, de parteneriat strategic care să conțină toate fațetele uh, relațiilor dintre cele două entități. De asemenea, Parlamentul European poate decide acordarea finanțării necesare pentru uh, încununarea, într-un final, acestei strategii trebuie să ne dăm seama că statutul Uniunii Europene în regiune nu se va putea îmbunătăți atâta timp cât nu decidem să finanțăm toate, toate activitățile Uniunii Europene în uh, respectiva zonă. În momentul de față, finanțarea noastră este mult sub aceea la care ar trebui să ne gândim. Un alt lucru la care trebuie să ne gândim este următorul. Pornind de la Uh, posibilitățile deschise în, în această fază a, deschi, uh, a, discuțiile, a discuțiilor și anume continuarea discuțiilor cu privire la acordul de liber schimb sau a doua posibilitate aceea de a investi în, în energie și în alte domenii, consider că Parlamentul European, indiferent de deciziile care vor fi luate la nivel înalt, ar trebui să folosească următoarea întâlnire Uh, care va fi organizată în anul 2011 între Uniunea Europeană și statele din Golf pentru a dezbate într-o manieră publică cu statele din Golf toate deciziile acestor întâlniri la nivel în, înalt. În acest sens, uh, e importantă includerea unor personalități în aceste discuții, uh, este de asemenea necesară sporirea vizibilității media a supra cooperării uh, între Uniunea Europeană și statele din Golf și, de asemenea, sporirea vizibilității cu privire la activitatea Parlamentului European și doar astfel Uniunea Europeană ar putea să fie prezentată în uh, întregimea sa instituțională, uh, toate cele trei instituții importante fiind prezente în cadrul discuțiilor care vor urma uh, întâlnirii din 2011. În cadrul acestor întâlniri, în cadrul acestei întâlniri, bineînțeles, part- printre partenerii implicați vor fi Consiliul și Comisia, dar după aceea Parlamentul European ar trebui să se materializeze și ea în concepția cetățenilor din uh, statele din uh, Golf. Astfel, Uniunea Europeană ar primi o față și, de asemenea, uh, Parlamentul European ar putea să devină un adevărat avocat al Uniunii Europene. Parlamentul European trebuie să le arate cetățenilor din Golf că Uniunea Europeană își dorește ceva nou, că vine cu ambițiile necesare, cu finanțarea necesară, cu structurile necesare și doar în acest fel Doamnelor și domnilor, cred că Parlamentul European și inițiativa sa ar putea să se transforme într-un actor istoric și această strategie ar putea deveni un moment istoric în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din Golf în acest moment strategic, de, strategie, de importanță strategică. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, dottor Bertozzi. Eh, mulțumesc, domnule doctor Bertozzi, și acum dau cuvântul domnului vicepreședinte Dominic Bozis pentru întrebări sau uh, orice ar vrea să spună expertul. Mulțumesc, domnule președinte. Remerciement. Eh, Aș dori să mulțumesc experților noștri Informațiile lor uh, sunt foarte utile în pregătirea raportului de care mă ocup. Și de altfel doream să vă spun, așa cum spunea și domnul președinte Albertini, ambasadoarea Consiliului de Cooperare al Golfului, doamna Amal El Amad, e prezentă în sală, la fel ca și ambasadoarea uh, Cuveitului, Cuveitul fiind în prezent, deci ocupând poziția de președinte al Consiliului de Cooperare. Aș dori să vă pun câteva întrebări rapide, tocmai pentru a vă permite să răspundeți cât mai pe larg. S-a vorbit foarte mult de felul în care Europa ar trebui să, uh, uh, să, să trateze situația economică, politică și relațiile cu acest Consiliu de Cooperare al Golfului, aș dori să ne spuneți felul în care Europa e percepută de către statele din Consiliul de Cooperare al Golfului și care sunt speranțele sau așteptările pe care aceste state le pun în Uniunea Europeană? Prima întrebare. O a doua întrebare. Evident, pe drept cuvânt ați subliniat cât de importantă este problema securității în regiune Uh, într-adevăr, situația e îngrijorătoare. Cu războiul în Irak și în Afganistan, Statele Unite au pierdut din credibilitate în capacitatea lor de a soluționa uh, uh, situațiile din regiune prin folosirea forței. Iranul încearcă să profite de situație și se afirmă pe scena internațională Uh, depunând mai ales eforturi în cercetarea privind uh, înarmarea nucleară, ceea ce sigur că reprezintă o sursă de preocupare pentru statele din Golf, care ar putea să se găsească în centrul acestui conflict, dar să fie și victime colaterale ale acestui conflict. Și de altfel, dovada este un contract de înarmare record între SUA și Arabia Saudită, semnat săptămâna trecută. Deci constatăm că această regiune e, eh, a intrat în această cursă de, pentru înarmare. Ați vorbit de, totuși de eh, apariția unei diplomații a statelor arabe din Golf. Mă întreb dacă putem vorbi despre o adevărată eh, de, diplomație, îmi cer scuze, convergentă, omogenă, dacă uh, vedem cât de diferite sunt pozițiile unor state precum Arabia Saudită sau uh, Qatar. Iată întrebările mele. Mulțumesc. Grazie, vicepreședinte Bodis. Eh, la parola... Domnule vicepreședinte Bodis, are cuvântul domnul Mario David, care, după cum am spus deja, este raportor pentru aviz al Comisiei de, de Comerț Internațional pe această temă. Vă rog. Mulțumesc, euh, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Dominic Bodis pentru uh, faptul că a propus uh, ideea acestui raport și cred că nu trebuie să uităm să menționăm în această uh, după masă relațiile între Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului și faptul că aceste relații sunt mult prea slabe față de așteptările inițiale. La ora 17 în această după masă vom avea un prim schimb de vederi în cealaltă delegație la care fac parte, și vom face un, uh, o primă trecere în revistă și o primă dezbatere legătură cu acest uh, afort, uh, raport, însă în contextul dezbaterii de la AFET aș dori să pun o întrebare și poate să-i fac și o sugestie lui Dominic în legătură cu raportul său, pentru că vizează partea politică și nu latura comercială. S-a spus deja, cred că ar fi foarte bine pentru a arăta Uh, cât de importantă este pentru Uniunea Europeană această regiune din lume, ar trebui să ținem cont de propunerea Parlamentului pentru Consiliu și uh, Comisie în ce privește uh, organizarea unui summit anual între Uniunea Europeană și acest Consiliu de Cooperare al Golfului. Se fac multe summituri, e adevărat, s-ar putea ca calendarul să fie prea încărcat pentru, încărcat pentru un altă reprezentantă, însă poate că se va găsi timpul și pentru un astfel de summit și uh, un astfel de eveniment, poate mai mult uh, decât altele, vă rog să nu mă puneți să, uh, să vă spun care, poate că n-ar fi rău deci să avem un summit între cele două organizații în fiecare an. Și apoi m-ar interesa foarte mult să știu uh, pentru serviciul de acțiune externă cum se va uh, răspunde întrebării puse de domnul dr. Koch, respectiv lipsa unei prezențe a unei delegații permanente a Uniunii Europene uh, în statele care fac parte din Consiliul de Cooperare al Golfului. Mulțumesc. Da. Eh, darei la parola all'onorevole Nibler che... Mulțumesc. Da. cum eh, doamna Nibler are cuvântul. E vorba de președinta delegație cu, pentru relația cu țările din peninsula arabică. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru invitația de a lua parte în această dupămasă la această dezbatere. Aș dori să vă spun în primul rând că salut faptul că Comisia AFET a preluat inițiativa Uh, de a um, discuta cooperarea între Consiliul de Cooperare al Golfului și Parlamentul European, ceea ce arată cât de important este pentru Parlamentul European uh, acest Consiliu de Cooperare și e un mesaj pozitiv pe care ar trebui să-l transmitem din partea Parlamentului European. Respectiv că nu numai din punct de vedere uh, strategic, ci și din punctul de vedere al proiectelor individuale, să ne asigurăm că avem o mai bună cooperare cu CCG-ul și ar trebui să sprijinim politic toate aceste proiecte. Două chestiuni concrete în ceea ce privește relațiile cu statele din Golf. Am organizat o de- delegație de curând și dați-mi voie să le mulțumesc oficialităților din Cuveit pentru găzduire. Am primit un, un program foarte interesant, am purtat discuții interesante cu o serie de parteneri din regiune și tocmai de aceea dați-mi voie să vă mulțumesc. Am observat că imaginea Uniunii Europene în zonă este foarte proastă. De fapt, reprezentarea noastră este proastă. Domnule Koch, ați vorbit despre lucrul acesta, poate că ne-ați, oferi, ne-ați putea oferi mai multe uh, detalii. Până în momentul de față, există un singur birou al Uniunii Europene în Arabia Saudită, la Riyadh. Și tocmai de aceea dați-mi voie, în acest context, pentru că vorbim despre extinderea și crearea SEAE, să vă cer să fim mai prezenți în regiunile din Golf. Asta ar fi o dovadă a prețuirii pe care eu o acordăm cetățenilor din zonă. Trebuie să devenim vizibili în zonă și lucrul acesta nu va fi garantat prin existența unui singur birou la Riad. Ar trebui să avem o reprezentanță în toate statele din zonă. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să facem publicitate pentru ceea ce oferim noi, europenii. Sunt raportor pe acest uh, raport din partea Comisiei pentru Industrie și am observat, cel puțin în urma discuției de la Universitatea din Qatar, că programul nostru Erasmus Mundus și uh, toate celelalte proiecte pentru uh, cercetători nu sunt cunoscute de cei vizați din regiune. Aceasta este, practic, o cerere pe care ne impun nouă tuturor. În momentul în care oferim uh, proiecte de cercetare, ar trebui să facem și publicitate în uh, zona pe care o vizăm. Trebuie să le arătăm tinerilor din golf că suntem deschiși uh, suntem deschiși și ne dorim să colaborăm strâns cu ei. Următorul punct. Parteneriatul strategic. Da, mulți ani de zile am negociat acordul de liber schimb, încă nu am ajuns la un acord final, însă, în ciuda acestor discuții uh, continue, trebuie să ne axăm pe proiecte cât se poate de concrete. Trebuie să ne dăm seama care sunt punctele în care Uniunea Europeană și statele din Golf au interese comune. Fie este vorba despre energie, fie este vorba de cercetare și dezvoltare, cred că împreună trebuie să discutăm asupra intereselor comune și mai apoi cu pași mici uh, trebuie să încercăm să transformăm în realitate toate aceste obiective. Trebuie să, bineînțeles, să continuăm a discuta acordul de liber schimb, însă în paralel ar trebui să discutăm și alte proiecte, asta pentru ca relațiile dintre noi să se îmbunătățească. Vă mulțumesc! Onorevole Nibler, ale... Mulțumesc, doamnă Nibler. La orele 16, după cum știți, e prevăzută întâlnirea cu ministrul de externe al Ucrainei. Deci nu mai avem mult timp la dispoziție pentru întrebări. Așadar, aș sugera să fiți foarte conciși. Nu mai mult de un minut, dacă e posibil. Cât despre comentarii, vom avea și alte ocazii pentru a le face înaintea adoptării uh, rapoartelor colegilor noștri. Nu mai Atkins, dar vă rog, în un minut pentru o întrebare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E de la sine înțeles că această, o cooperare cu țările CCG ar fi aprobată de toți, dar cum ar spune... To the fundamentals of the conflict. Cum ar spune americanii, nu, uh, nu este așa ușor. Trebuie rezolvate conflictele din Orientul Mijlociu, Palestina, Irak. Deci aș întreba, Unu, Ce face acest Consiliu de Cooperare pentru a rezolva tensiunile internaționale existente? Uh, doi, Sunteți uniți uh, în a rezolva aceste probleme? A treia întrebare. Ce se întreprinde pentru a face presiune asupra Statelor Unite ca acestea să aibă o abordare uh, echitabilă în ce privește uh, dificultățile sectoriale, cât și în domeniul comercial și apoi în al patrulea rând. Uh, în Comisia NATO și în general în Uniunea Europeană, una din frustrări este că Uniunea Europeană nu are un mare cuvânt de spus în zonă. Ce am putea noi face și ce puteți face dumneavoastră pentru ca lucrurile să funcționeze? Onorevole Atkins, mi complimento con... Vă felicit, domnule Atkins, pentru că ați reușit să faceți, să adresați patru, minute într-un, patru întrebări într-un minut. Și acum, tot așa, o, un minut, o întrebare, vă rog. Domnule Fox, mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să întreb. Uh, invitații noștri au spus că e important să întărim relațiile cu statele CCG, să nu ne concentrăm doar asupra comerțului. Oare cum au reacționat ei în legătură cu nevoia unei interfețe și a unui dialog intercultural, mai ales uh, la inițiativa personală a regelui Abdullah al Arabiei Saudite, dacă ei cred că această inițiativă poate duce la o consolidare a relațiilor în domenii care nu uh, sunt legate direct de comerț. Mulțumesc, domnule Fox, spune președintele, și acum până la orele 16 vă rog, vă rog să vă împărțiți timpul în mod egal între dumneavoastră pentru răspuns răspunsuri. Fiecare se poate ocupa sigur de domeniul preferat. Vă rog, domnule Koch, în primul rând, aveți cuvântul. Da, mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Încep cu prima întrebare, pentru că se referă la, și, și la alte subiecte evocate aici. Deci, cum este percepută Europa în golf? Păi nu prea e vizibilă, aș spune. Lucru legat de faptul că nu există decât un birou al Uniunii Europene în Riad, după cum s-a spus. Ambasadorul este foarte ambițios și face o treabă bună, dar este doar o persoană care trebuie să ocupe de șase state. După cum am spus în remarcile inițiale, o relație directă politică este esențială în regiunea din Golf. Dacă vrei să fii luat în serios, trebuie să fii vizibil acolo și trebuie să ai un dialog cu liderii și Dacă o singură persoană într-un singur birou să facă acest lucru în șase țări e foarte dificil. Așa încât Uniunea Europeană nu prea e vizibilă în zonă și trebuie să uh, reglăm această problemă. Și din această cauză, relațiile cu Europa e văzută prin ochii argue, well, if the EU isn't serious enough to conclude with us the FTA, where negotiations have been going on for 20 years. Prin, uh, e văzută prin prisma Acordul de liber, acordul de liber schimb. Iată, că există toate aceste dificultăți pentru ca UE să-și transmită mesajul în zonă. Deci fac acest, repet acest apel, să se deschidă mai multe reprezentanțe, mai multe birouri ale Uniunii Europene în regiune, să se întețească contactele între liderii politici. Asta ar fi și ideea unui summit anual ca regiunea aceasta să aibă o imagine a importanței uh, pe care UE o acordă legăturilor cu ea și astfel s-ar deschide mult mai multe uși în mult mai multe domenii. Dar asta ar fi cheia. Mai multe relații, uh, mai multă vizibilitate. În ce privește diplomația din Golf? Of 2003 was an... E o, un moment nou. Ce s-a întâmplat în Irak a deschis ochii celor din Golf ei au spus că, da, în continuare au nevoie de uh, Statele Unite în regiune, pentru că este o putere, o superputere militară, dar a, nu înseamnă că americanii acționează întotdeauna în interesele CCG. Trebuie să ne implicăm și noi pentru a preveni apariția unor altor, uh, altor conflicte. Deci, ce s-a întâmplat în Irak a îndemnat statele CCG să se implice și mai mult în conflicte. Inițiativa regelui Abdallah, inițiativa arabă de a soluționa conflictul uh, arabo-palestinian uh, se poate extinde și la Iran, pentru că aici uh, CCG-ul ar fi un instrument foarte eficient. Avem o poziție comună cu CCG-ul, Iranul nu ar trebui să aibă un program militar nuclear, dar trebuie să Uh, rămân deschise ușile dialogului cu Iranul. Omanul are relații mult mai bine cu Iranul decât uh, Arabia Saudită, deci trebuie văzute diferențe între aceste state. Sigur că nimeni nu vrea să facă din Iran un dușman permanent în această regiune, pentru că, până la urmă, nu se poate schimba geografia. Statele acestea trebuie să conviețească cu Iranul, oricare ar fi so- uh, ieșirea din actuala situație. Și până la urmă, în ce privește țările din Golf, deci există o poziție comună și un punct de comun în legătură cu amenințările din regiune și cum trebuie ele îndepărtate. Sigur că există diferențe între state în legătură cu modul de acțiune. Sigur, Qatarul va avea o poziție, Arabia Saudită va avea alta sau ușor alta, dar în general poziția este una care poate fi numită comună. Președintele, mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul doctor Bertoții. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește percepția Uniunii Europene în golf, sigur că negocierile acordului de liber schimb au mascat într-un câtva toate celelalte aspecte care ar fi putut fi vizibile. Pe de altă parte, nu a existat până acum niciun program sau buget pentru o acțiune proactivă a Uniunii Europene în Golf, Iată că uh, cei doi parteneri rămân uh, necunoscuți unul față de celălalt în general. Europa, poate din motive culturale, poate nu dorește să-și promoveze imaginea ca o superputere. buys uh, the, uh, I would say, uh, the idea of it. Nu știu de ce Uniunea Europeană uh, se complace în ideea asta de clean, Dar în lumea statelor emergente totul se traduce în termeni de putere. Asta trebuie înțeles. Dacă nu ești perceput ca fiind o putere, atunci nu vei fi nici ascultat. Eu cred că CCG-ul dorește ca Europa să reprezinte cu adevărat o putere, pentru că știe că Europa are moduri de a-și utiliza puterea care vin în sprijinul păcii, democla, uh, diplomației, progresului și se potrivesc foarte bine cu diplomația istorică a majorității statelor din uh, Golf. Au fost, uh, acestea au fost țări nealiniate, țări pașnice, au promovat ajutorul pentru pace în lume, inclusiv pe cale financiară. Deci există posibilitatea apariției unei convergențe pragmatice, un CCG dorește să perceapă Uniunea Europeană ca un jucător puternic. Nu e vorba doar de a putea uh, să intermedieze un dialog între Israel și Palestina, ci și, în general, modul în care comunici. Și uh, o consolidare a, relației, a relațiilor. Sigur, un summit anual, după cum a spus domnul Koch, este absolut necesar. Nu pentru că ar fi o idee la modă, că vedem că în multe formate mai mici sunt uh, mai eficiente decât uh, aceste summituri uh, grandioase, dar trebuie să ne gândim la un lucru fundamental. E vorba de cultură, mentalitatea, psihologia, cultura oamenilor din această regiune a Golfului sunt bazate în întregime pe relații de ordin personal, de încredere reciprocă. Așadar, liderii europeni, la nivelul cel mai înalt de șefii de state și de guverne, trebuie să investească în această direcție, să lege relații personale foarte puternice cu liderii din zonă cu, uh, cu elitele mediului de afaceri, sociale și politice. Eu cred că un astfel de summit anual n-ar însemna doar un instrument de consolidare a acestei uh, uh, relații, care nu poate să rămână doar la nivel comercial sau diplomatic, dar pe de altă parte, uh, datorită structurii puterii și modului în care ministerele și administrația sunt organizate în CCG, e vorba de structură mai piramidală, e foarte important să existe o dezbatere la nivel foarte, foarte înalt pe temele principale, pentru că summiturile vor putea furniza liniile directoare care să permită ca deciziile luate să aibă și efecte reale. Mă voi referi acum și la raport, uh, dialogul intercultural și interreligios. E vorba de o uh, problemă foarte, foarte importantă. Cred că avem totdeauna tendința să percepem aceste dialoguri uh, poate ca nefiind atât de importante, dar eu vreau să spun că poate, datorită istoriei, construcției Europei, pe drept cuvânt, Uniunea Europeană subliniază uh, tema răginilor sale creștire, dar cred că Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de faptul că Există o moștenire comună creștină, iudaică și musulmană și o identitate culturală comună. Uniunea Europeană trebuie să știe că și islamul se află din Europa încă din cele mai vechi timpuri, încă de la apariția sa și are influențe mari în cultura europeană la diverse niveluri. Astăzi, Europa este un continent musulman avem aproximativ 38 de milioane de musulmani care trăiesc în Europa sau vom, vom ajunge la această cifră până 2020-2025 e vorba ca de aproape echivalentul întregii populații a CCG, deci trebuie să admitem faptul că trebuie să recunoaștem că și Europa este un continent islamic. Din acest punct de vedere, dialogul poate să o ia pe o altă cale. Poate să se poate să se orienteze pe discuții de fond, nu doar de percepții. Trebuie să depășim percepțiile, trebuie să fim mai conștienți de legăturile istorice, culturale între noi și apoi putem să discutăm, deci bazându-ne pe aceste asemenea probleme de fond, nu pe neînțelegeri și percepții greșite. Cred că avem nevoie de acest lucru pentru că nu doar avem o istorie comună și aceleași rădăcini, ci avem, facem parte din același ansamblu geografic. E vorba de Rusia, Turcia, Europa, Maghreb, Mașrec, țările din Golf. E vorba de o macroregiune cu populație musulmană. To create a free trade area which will be the world's... Și încercăm să creăm și o uh, uh zonă viitoare uh, cu toate țările mediteran, mediterane, Golful, Europa, Turcia, poate toate acestea se vor tra- traduce pe viitor într-un acord. Deci este un bloc uriaș care e pe care să fie creată, bloc care a fost întotdeauna luat în considerare de geostrategie, Eurasia, Rusia, țările din Golf, Maghreb, Mașrec, și va reprezenta toată această zonă, o zonă de liber schimb într-o bună zi. Și trebuie să dispună nu doar de un cadru politic, ci și de o înțelegere uh, mai profundă, la nivel cultural Președintele, mulțumim expertilor noștri, mulțumim raportorilor, mulțumim președintei delegației, a fost o întâlnire foarte interesantă cu teme de larg interes. Și ne dorim ca aceste teme să le analizăm și pe viitor uh, și să reușim să ajungem la acest acord de uh, liber schimb uh, cât mai curând. Pe data de 18 noiembrie, asta spun pentru colegii care sunt interesați, și cei de față, pe 18 noiembrie, spuneam, am invitat pe ambasadorul Uniunii Europene în Arabia Saudită, care se ocupă și de relațiile cu toate statele Golfului Persic, pentru a avea un schimb de opinii pe toate aceste teme. Ca pregătire pentru uh, rapoartele colegilor noștri Bodis și David. Mulțumim tuturor și facem o foarte scurtă pauză și apoi va începe schimbul de opinii cu domnul ministru de externe al Ucrainei. Pauză de 3 minute. Bine, cari colegi, possiamo inizia. Mulțumesc, dragi colegi, deci haideți să reluăm uh, reuniunea la punctul numărul 5. Avem schimb de opinii cu domnul ministru Constantin Griscenco. E vorba de ministrul afacerilor externe al Ucrainei. Am plăcerea, domnule ministru, în numele tuturor colegilor, să vă urez bun venit la comisia noastră. Ah, După cum știți, Parlamentul nostru este foarte interesat de dezvoltarea unor raporturi mai strânse între Uniunea Europeană și Ucraina și urmărește cu mare atenție evoluțiile politice și reformele întreprinse în Ucraina Afirmația mea este susținută de faptul că acum câteva săptămâni eh, viceministrul, ministrul adjunct de externe, domnul Pablo Grinkin, a fost invitat aici și președintele Comisiei pentru Integrarea în Uniunea Europeană, domnul Boris Caragiuc, l-a însoțit. Ci fornisce oggi una prezența eh, domniei voastre este și ocazia de a auzi dintr-o sursă directă și foarte calificată eh, ce se întâmplă cu pregătirile eh, guvernului dumneavoastră mm, odată cu apropierea summitului Uniunea Europeană-Ucraina și de a cunoaște și obiectivele guvernului dumneavoastră la acest summit. Aș dori să adaug un uh, element. În aceste zile suntem foarte atenți la faptul că la sfârșitul acestei săptămâni în Ucraina se vor desfășura alegeri locale. Noi acordăm o mare importanță acestui eveniment uh, pentru drumul Ucrainei spre integrarea europeană. Vizita dumneavoastră ne dă poziția de a cunoaște și discuta uh, condițiile și climatul politic în care se vor desfășura aceste alegeri. Vom avea și plăcerea de a afla care sunt prioritățile de politică externă a guvernului dumneavoastră. Din păcate avem doar o oră la dispoziție pentru dialogul cu dumneavoastră, domnule ministru, așadar pentru ca și colegii mei să se poată exprima, pentru că sigur vor fi foarte interesați de acest subiect, deci pentru ca ei să vă poată uh, adresa întrebări și să, comentează, să comenteze spusele dumneavoastră, v-aș ruga să aveți bunăvoința să vă limitați discursul la 10 minute. Și rog de pe acum colegii, vă rog, nu mai mult de două minute de intervenție. Mulțumesc și, domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members of... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Voi încerca să fiu cât de succint cu putință Însă aș dori să mă refer la câteva aspecte care sunt foarte importante pentru a structura dezbaterea noastră, cred eu. Din perspectiva Ucrainei, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă o prioritate care este consfințită în legislație, în legislația adoptată după ce președintele Ianucovici a, și-a preluat funcția. În legea cu privire la bazele politicii externe, Uniunea Europeană reprezintă un uh, obiectiv principal pe care națiunea noastră ucraineană încearcă să-l atingă. Și în acest, în acest sens, sigur că e nevoie de reforme interne, dar și angajament uh, ferm uh, în relațiile cu toate instituțiile europene. Guvernul și Parlamentul uh, ucrainean uh, se pot mândri cu câteva progrese, în primul rând stabilizarea politică. Uh, noul leadership al Ucrainei a pus capăt unei perioade de instabilitate, o perioadă îngrozitoare și a unei lupți, lupte interinstituționale prin consolidarea puterii. Și aici aș dori să subliniez că vorbim de consolidare și nu de monopolizare. Uh, ceea ce este foarte important pentru a asigura guvernanța efectivă și uh, săvârșirea de reforme în toate sferele uh, de activitate. Eu consider că ar trebui să facem această distinție foarte clară între, uh, între consolidare și nemonopolizare. Guvernul la putere a fost uh, format pe baza unui consens de majoritate parlamentară avem uh, un lanț eficient al puterii executive. Uh, structura guvernului uh, este uh, în conformitate cu normele uh, europene spre deosebire de perioada de dinainte. Administrația publică a reînceput să funcționeze normal. Uh, în câteva zile vom avea alegerile locale și sunt convins că ele vor demonstra că trăim într-o societate democratică. Uh, cetățenii noștri vor putea să-și exprime uh, dreptul uh, democratic ca în orice altă democrație. De mai multe ori, Ucraina și-a afirmat dorința de a respecta normele internaționale în ce privește organizarea de alegeri. Am reușit, mai ales, să respectăm cerințele partenerilor europeni în organizarea acestor alegeri locale. Sperăm să nu există uh, existe niciun fel de speculații în legătură cu organizația, uh, organizarea uh, alegerilor. Am invitat în acest sens organizații de monitorizare a alegerilor de la mai multe instituții internaționale. Apoi, implementarea unor reforme constituționale la scară largă. În 1 octombrie, Curtea Constituțională din Ucraina a uh, a finalizat reforma din 2004, iar țara a revenit la uh, cadrul juridic al uh, Constituției din 1975, care spune că Ucraina este o republică parlamentară. Există un consens în Ucraina că schimbările constituționale din 2004 încălcau procedurile internaționale. Uh, în urma consultărilor politice, Uh, uh, mulți politicieni au uh, susținut această reformă, inclusiv actualul lider al opoziției pe o perioadă determinată de timp. Acum, Ucraina a, s-a angajat pe calea unor reforme constituționale de amploare se depun eforturi pentru a ne asigura că nu există niciun fel de lacune juridice în legislație. Și sigur că nu am ajuns la, finali, la finele acestui proces, ci continuăm cu uh, reforma uh, Parlamentului, a sistemului parlamentar, ceea ce înseamnă că vor avea uh, loc noi schimbări care vor fi desfășurate în mod uh, profesional și uh, un proces în care încercăm să includem pe toată lumea. Consolidarea statului de drept prin reforma justiției justiție și, uh, și reforma și, și combaterea corupției reprezintă o adevărată prioritate pentru Ucraina în ciuda unor decizii privite ca controversate, putem vorbi despre progrese și în acest domeniu. Adoptarea recentă a uh, legii cu privire la sistemul judiciar e un pas important pentru a asigura independența justiției. Acest proces va continua în cooperare cu uh, diverse comisii pentru a ajunge la normele cele mai ridicate de combatere a corupției. Și aceasta în slujba cetățenilor uh, ucrainieni, dar și în uh, interesul investitorilor europeni. Procesul legislativ uh, s-a făcut prin adoptarea unor instrumente de combatere a corupției. Apoi, am uh, încercat să punem capăt crizei economice în uh, Ucraina și să încurajăm lansarea economică. PIB-ul în prima jumătate a anului a fost de 6%, producția industrială a crescut cu 12%. Prin uh, uh, leadership-ul ucrainean am uh, săvârșit o serie de reforme uh, structurale, legislația cu privire la achizițiile publice, funcționarea pieței gazului, dar și uh, ratificarea unor convenții internaționale în domeniul migrației, reluarea cooperării cu Fondul Monetar Internațional, sustenabilitatea, iată care sunt uh, Uh, obiectivele noastre. Toate aceste reforme sunt foarte importante pentru a aprofunda relațiile între Ucraina și Uniunea Europeană. Aceste reforme sunt uh, implementate în cooperare cu Uniunea Europeană. Suntem gata să uh, dăm dovadă de o, o poziție de cooperare față de atitudinea Comisiei Europene cu sprijinul Parlamentului European. Aș dori să vă informez cu satisfacție în legătură cu realizările Ucrainei în ce privește prioritățile, ă, prioritățile Ucrainei foarte importante pentru procesul de transformare în Ucraina. Avem o atitudine constructivă. Am implementat 10 din 15 măsuri pe termen mediu și uh, scurt. Și ne angajăm să menținem uh, acest, această evoluție pozitivă. De asemenea, încercăm să îmbunătățim atractivitatea economiei noastre pentru investitori. Guvernul a uh, asigurat măsuri pentru a uh, soluționa problema uh, TVA-ului. Încercăm să simplificăm sistemul fiscal și să reducem presiunea fiscală. Și suntem gata să ținem cont de recomandările partenerilor noștri din Uniunea Europeană în ce privește aceste chestiuni importante. Însă, bineînțeles, mai sunt multe de făcut. Libertatea mass media este unul dintre subiectele cele mai controversate. În 11 și 12 octombrie, reprezentanții OSCE-ului pentru libertatea de exprimare, Bizunia Miakovici, a avut o deplasare în, în Ucraina pentru a monitoriza situația în legătură cu libertatea de exprimare în Ucraina. A venit în Ucraina la invitația mea și la solicitarea mea. În consecință, a apreciat Uh, angajamentul autorităților din uh, Ucraina de a face progrese în acest domeniu. Sigur că a luat notă și de pozițiile critică, critice exprimate în Ucraina pe această temă. Autoritățile din Ucraina sunt gata să preia o serie de recomandări ale Consiliului Europei, adunării parlamentare a Consiliului Europei, rezoluția 7055 în ce privește libertatea de exprimare în uh, Ucraina din acest an. Ne angajăm să respectăm normele uh, europene în ce privește statul de drept, democrație și drepturile omului. Acestea sunt condiții sine qua non pentru adâncirea relațiilor între Ucraina și Uniunea Europeană, care reprezintă o adevărată, uh, o adevărată prioritate strategică pentru conducerea pentru guvernul din Ucraina. Aș dori să mai spun câteva cuvinte în legătură cu prioritățile actuale Uniunea Europeană-Ucraina. Guvernul din Ucraina e convins că integrarea europeană uh, trebuie să se facă doar la capătul unui proces de reforme structurale în Europa care să se bazeze pe respectarea normelor europene. Deci, uh, piatra de temelie, testul pentru forțele politice din Ucraina va fi finalizarea negocierilor cu privire la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv uh, o, o, o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare în beneficiul ambelor părți ambele părți uh, sperăm să finalizeze negocierile cu privire la acordul de, de asociere, ținând cont de uh, această uh, optică de integrare economică. Ucraina și Uniunea Europeană trebuie să se uh, pune de acord pentru finalizarea ultimelor aspecte ale acestei zone de liber schimb. Uh, dorim să încurajăm mai degrabă spiritul de cooperare și nu cel de integrare. Dorim să avem un uh, acord ambițios care să se bazeze pe asociere politică și pe integrare economică. Deci această noțiune de chestiuni aprofundate și uh, cuprinzătoare uh, din negocieri. Ucraina dorește să-și mențină prioritățile și speră că această, această zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană să fie cât de cuprinzătoare cu putință considerăm că e în interesul ambelor părți să avem o, uh, uh, o beneficii economice. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt subiect, liberalizarea vizelor. Un regim de liberalizare totală pe scurt uh, timp a vizelor uh, uh pe termen scurt uh, e o prioritate pentru guvernul din Ucraina. Suntem de acord cu parlamentarii europeni că la 20 de ani după uh, căderea comunismului nu avem uh, un regim total de liberalizare a vizelor și astfel cetățenii noștri nu pot să călătorească liber uh, din țara noastră spre Uniunea Europeană. O astfel de măsură ar reprezenta o dovadă clară a importanței și a evoluțiilor încununate de succes al relațiilor Ucrainei cu Uniunea Europeană. Decizia de pregătire a unui plan de acțiune pregătit de către uh, la, la Consiliul JAI din iunie anul uh, trecut au uh, fost încununate de succes și dorim să vă mulțumim pentru decizia de ieri care ne va permite să facem pași importanți în această direcție. Stimați eurodeputați, având în vedere Ă, dezbaterile de ieri. Aș dori să mă opresc acum și sigur că voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră și să ă, particip la această dezbatere. Grazie, signor Ministro. La parola al collega Cowal. Mulțumesc. Acum are cuvântul președintele delegației Uniunii Europene în Ucraina, domnul Cowal. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, știți că săptămâna, săptămâna trecută la Parlamentul European am avut o dezbatere foarte aprinsă în legătură cu o rezoluție uh, care privește Ucraina. Mă bucură prezența dumneavoastră astăzi aici și mă bucură faptul că diplomația ucraineană a fost activă în ultimele săptămâni. Sunt convins că alegerile și schimbările din uh, uh arena politică sunt de o importanță deosebită pentru percepția țării dumneavoastră în Europa. Sigur, vom avea timp să discutăm uh, acest subiect. Uh, eu uh, voi face parte din misiunea de observare a legerilor Avem și o întâlnire în Ucraina săptămâna viitoare, dar am două întrebări pentru întâlnirea de azi. În primul rând, din punct de vedere instituțional, cum anume coordonați la nivel de guvern și cu președintele, cum coordonați cooperarea cu Uniunea Europeană? Aveți un, un organism special pentru această relație? Care credeți că este cea mai bună metodă de uh, coordonare instituțională? A doua întrebare. Coordonarea politică. Cum credeți dumneavoastră că putem implica toate forțele politice, deci inclusiv opoziția din Ucraina, pentru o mai bună cooperare uh, cu Uniunea Europeană. Noi avem experiența din epoca în care alte țări din Europa Centrală uh, doreau să adere la Uniunea Europeană și întotdeauna exista în fiecare din aceste țări un organism politic însărcinat cu coordonarea acestui proces, cu participarea tuturor forțelor politice. Acestea sunt cele două întrebări pe care doream să vi le adresăm astăzi. Uh, mai multe atunci când ne vom întâlni în Kiev. Este un moment special, dezbaterea de uh, săptămâna trecută o dovedește. Știu că aveți cunoștință de dezbaterea de la Strasburg și pentru moment vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Cowal. Acum are cuvântul domnul Brock pentru două minute. Domnule președinte, domnule ministru al afacerilor externe, vă mulțumim pentru prezența. Trei întrebări uh, scurte. Considerați că parteneriatul pentru Est ar putea să fie mai puternic pe, pe viitor? Uh, și uh, în acest context considerați că există vreo șansă pentru cooperarea multilaterală? În al doilea rând, cum credeți că se vor debloca lucrările în ceea ce privește Euronest? Trebuie să primim o propunere din partea Ucrainei în cazul acesta. În al treilea rând, trebuie să fiți conștienți de faptul că grupul PPE își dorește ca Ucraina să primească o atenție specială. Ne dorim, bineînțeles, ca Ucraina să fie inclusă în uh, discuțiile cu privire la liberalizarea vizelor și, uh, de asemenea, ne dorim ca Ucraina să devină o parte integrantă a zonei aprofundate de colaborare în domeniul uh, comerțului, asta pentru ca Ucraina să devină din, ajungă din ce în ce mai aproape de integrarea în Uniunea Europeană și asta pentru ca cetățenii europeni uh, și, de asemenea, cetățenii ucrainieni să aibă doar de câștigat. Ne bucurăm de faptul că există în Ucraina o, polit- o stabilitate politică uh, avem rezultatele alegerilor care dovedesc, acest, uh, care dovedesc acest lucru, însă, de asemenea, Ucraina trebuie să-și dea seama că această stabilitate politică poate fi câștigată nu doar prin reglementări, ci trebuie să fie câștigată de facto. Și uh, în acest context, uh, în momentul în care grupurile de opoziție nu pot candida în toate zonele, ne dăm seama că nu putem avea neapărat încredere în această dezvoltare democratică a Ucrainei. De asemenea, în momentul în care judecătorii uh, curții, uh, în altei curți de justiție sunt modificați, sunt schimbați pe nepusă masă, uh, e clar că ne putem îndoi de compromisul despre care vorbiți dumneavoastră și despre stabilitatea pe care, despre care vorbiți. Uh, Um, obiectivul, după părerea mea, nu este acela de a ajunge la con- Constituția, a, a ne întoarce la Constituția din 1996, ci uh, obiectivul ar trebui să fie garantarea unor discuții cât se poate declare cu privire la această întoarcere. Vă mulțumim. Urmează domnul Sibieci. Będę zupełnie Mulțumesc. Am uh, să continui spusele domnului Brock. Este poate o coincidență că vreau să mă refer la același subiect. V-aș întreba, domnule ministru, cum anume se poate ieși din acest impas constituțional, pentru că discuțiile privitoare la Constituția Ucrainei uh, continuă, par fără sfârșit. Experiența ne arată că întotdeauna o Constituție face subiectul uh, unei dispute. Cine are puterea dorește ca și Constituția să fie creată, croită pe, pe, pe măsura lor. Dar, uh, sigur că uh, cei de la putere se schimbă și se schimbă din nou și Constituția. Atunci când e vorba de a ieși din impas, președintele și guvernul, trebuie, deci cei care au majoritatea trebuie să aibă și inițiativa. Dumneavoastră spuneți că vă bucurați de reprezentare, reprezentare democratică și că există o consolidare a puterii. Așadar, vă întreb pe dumneavoastră, cum doriți să ieșiți din uh, impasul constituțional fără participarea opoziției? Pentru că fără opoziție nu veți reuși să ieșiți din această dilemă. To, to, to, niezależnie od... pot uh, spune că, indiferent de cuvintele pe care le-am auzit aici, în legătură cu temeiul juridic, uh, acestea rămân cuvinte și nu mai mult decât atât. Asta înseamnă că timp de șase ani de zile țara a funcționat după uh, o Constituție care nu era valabilă. Asta n-ar fi nici măcar singura problemă. Problema reală privește, până la urmă, stabilitatea puterii în Ucraina. Mulțumesc. Onorevole Sibiece. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Neitz. Minister, uh, welcome. Uh... Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru prezența noastră aici. Eu m-aș referi la un aspect legat de politica externă. Adesea se spune că Ucraina se uh, confruntă cu o dilemă. Deci nu știe între cine să aleagă, între Uniunea Europeană sau Rusia. Lucrurile sunt prezentate așa, în alb sau negru. Uh, deci fie un parteneriat cu Rusia și vă îndepărtați de Uniunea Europeană, fie varianta inversă. Eu aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre această aparentă dilemă. Mulțumesc, doamnă Neis, și acum domnul Galar pentru două minute. Ia, vielen Dank, uh, ministru. Vă mulțumesc, domnule ministru. Țara dumneavoastră trebuie să depășească o provocare imensă, trebuie să genereze condiții echitabile de viață tuturor cetățenilor ucrainieni. Iar Uniunea Europeană vă sprijină atât prin uh, intermediul relațiilor noastre din cadrul organizațiilor internaționale, cât și la nivel bilateral. E clar că toate îngrijorările noastre legate de evoluțiile din Ucraina au fost deja auzite în Kiev. Vă întreb acum dacă schimbările constituționale vor avea un efect asupra alegerilor locale. În al doilea rând, uh, vă întreb dacă uh, partidele de opoziție vor avea cu toatele posibilitatea de a lua parte la alegerile de săptămâna aceasta. Vă întreb de asemenea de ce au fost închise anumite circumscripții din capitală, în care nu vor fi organizate prin urmare alegeri și vă întreb uh, ce se întâmplă cu judecătorul uh, eliminat din Curtea Constituțională. Acestea toate sunt fapte constatate de noi care ne fac să ne îndoim de echitabilitatea tuturor uh, procedurilor la nivel intern în uh, Ucraina. Relațiile cu alte state din uh, estul Europei, România, Cehia, Ungaria, etc., ne arată că nu autoritarismul și oligarhia duc la creșterea economică și îmbunătățirea standardelor de viață, ci uh, Uh, solidaritatea și democrația au aceste efecte. Sper că în urma acordurilor politice uh, încheiate la nivel intern în Ucraina se, va, se vor face eforturi cât se poate de pozitive pentru înscrierea Ucrainei pe, cale, pe calea democratică. Uh, și, de asemenea, Dați-mi voie să vă întreb care este limba pe care o preferați dumneavoastră, ucrainiana sau rusa? Onorevole. Mulțumesc. Și acum doamna Harms, două minute. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte als Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că decizia de a amâna votul asupra rezoluției privind Ucraina săptămâna trecută la Strasburg nu elimină toate temerile noastre vis-a-vis -vis de evoluția Ucrainei, ci e clar că Parlamentul European, indiferent de atitudinile diferitelor grupuri uh, parlamentare, rămâne în continuare uh, dornic să-și creeze o imagine de ansamblu cu privire la situația de fapt din Ucraina. Va juga la fel cum uh, v-a rugat de altfel și domnul Galler, să ne explicați încă o dată de ce a fost modificat sau de ce a, au trebuit să fie modificate toate actele legislative privind alegerile. Și asta exact înainte de alegerile locale. Și de asemenea vă întreb de ce ați uh, modificat legile privind alegerile astfel încât o mulțime de grupuri politice și de asemenea organizații uh, non-guvernamentale să nu mai aibă ocazia de a participa la alegerile locale. De fapt, uh, merg puțin mai departe decât domnul Galler spune spunând că aceasta este o mare problemă în ceea ce privește evoluția democratică, în special la nivel local. Rezoluția uh, ne-a a uh, pus un nou semn de întrebare în mintea noastră, și anume noul rol al serviciilor secrete din Ucraina. Și v-aș întreba uh, cum reușiți să evaluați toate criticile care ne-au ajuns în atenție. Se pare că noul președinte al serviciilor secrete ucrainiene pune din ce în ce mai multă presiune asupra mass mediei din Ucraina și asupra organizațiilor non-guvernamentale din Ucraina. Dar nu doar asupra celor din Ucraina, ci asupra unor uh, uh fundații internaționale, precum uh, Fundația Conrad Adenauer și uh, Fundația Soros, care sunt uh, active în zonă de mult timp. De asemenea, am aflat că serviciile secrete ucrainiene au luat măsuri împotriva anumitor jurnaliști. Nu vă voi da patru nume de jurnaliști foarte cunoscuți, Totuși, uh, domnul Klimentiev, spre exemplu, a fost urmărit de serviciile secrete ucrainiene. Ne puteți spune ceva vis-a-vis -vis de aceste acuze? Și încă, un tem- încă o temă care ne interesează. Există un val de arestări. Vizați sunt uh, foștii membri ai guvernului Timoșenco. Acesta este un uh, semnal al faptului că situația controversată din Ucraina se continuă. Prin urmare, ne dăm seama că nu există un acord echitabil între guvern și opoziție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De acum domnul Pöttering are cuvântul de două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru de externe, cred că în urmă cu doi ani de zile, în calitate de președinte al Parlamentului European, am, mi-am prezentat poziția favorabilă vis-a-vis de Ucraina în fața Parlamentului ucrainean. Însă astăzi ne punem din nou o serie de întrebări și acum mă alături tuturor uh, celor spuse de antevorbitorii mei. Am luat la cunoștință de cazul unui jurnalist, mai mult ca sigur uh, uh, jurnalistul numit de antevorbitoarea mea, și anume acestui uh, jurnalist se pare că i-a fost confiscat calculatorul un fapt deosebit de grav pentru jurnalistul respectiv care avea stocat în respectivul calculator lucrarea de doctorat. Cum răspundeți la această acuză? De asemenea, am aflat că uh, combateți uh, corupția vizându-i în special pe cei din opoziție. Ați fi mult mai credibil dacă ne-ați prezentat măcar câteva cazuri de corupție uh, cercetate care vizează membrii ai guvernului. De asemenea, antevorbitoarea mea vorbea despre Fundația Conrad Adenauer și vă asigur în acest sens că vom oferi mare atenție cazurilor semnalate. Ne dorim o, o alăturare a un, Ucrainei Uniunii Europene, însă pe baza unei dezvoltări democratice. Vă mulțumesc. Pöttering, la parola al Severin. Mulțumesc acum domnul Severin are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, domnule uh, ministru, sunteți ministrul afacerilor externe și noi aici întrebăm multe, chestii, multe întrebări legate de politica internă, dar aș dori să spun că înainte de a vă adresa o întrebare, uh, vă informez că am amânat uh, decizia asupra Ucrainei nu pentru că doream să închidem ochii în legătură cu defectele um, și cu problemele din Ucraina, ci din potrivă dorim să vedem mai bine înainte de a lua o decizie și în viitor apropiat să examinăm mai atent situația ca să vedem exact ce se întâmplă acolo și ce am avea noi de spus în legătură cu cele întâmplate în Ucraina. În același timp, revenind la întrebare, eu consider că diplomația are menirea de a aduce contrariile împreună vă întreb cum puteți face acest lucru? Adică să reuniți uh, interesele de afaceri și interesele politice în Ucraina și cum ați putea să le, mai, mai degrabă, cum ați putea să le despărțiți? A doua întrebare. Cum vedeți dumneavoastră viitoarele reforme din țară? Reformele în vederea descentralizării? Și viitoarele evoluții în privința controlului democratic. Apoi v-aș mai întreba dacă guvernul dumneavoastră credeți că e gata să conlucreze în Parlament cu toate grupurile politice de aici, indiferent de orientarea noastră ideologică, și dacă considerați, după cum am fost întrebat aici, că există posibilitatea de a exista un echilibru între relațiile noastre externe de la vest și de la est, astfel încât toată lumea deci și Ucraina și cooperarea cu Uniunea Europeană și cooperarea UE-Rusia să aibă numai de câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Severin! Are cuvântul domnul Lize, că acum pentru două minute. Bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi succintă pentru că doream să vă pun întrebări în legătură cu, întrebări, cu, cu probleme uh, economice. Uh, problema TVA-ului uh, pentru uh, companiile care exportă în Ucraina, dar din câte am înțeles și din intervenția dumneavoastră se fac progrese pe acest fond, front și deci aș dori să vă pun o întrebare uh, legată de politica externă. Guvernul precedent a sprijinit aspirațiile altor țări din estul Europei înspre Europa, înspre NATO, mă refer mai ales la situația Georgiei. Care este atitudinea uh, guvernului actual și a președintelui actual față de aspirațiile spre NATO a alte țări din regiune, precum uh, Georgia? Și aș dori să vă mai întreb care este poziția dumneavoastră în legătură cu situația din Belarus în legătură cu următoarele alegeri, pentru că avem uh, ceva dubii în ce privește caracterul democratic. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Mischi. Mischi, per două minute. Două minute. Godotis Cristian Kungs. Cik uh, man zināms, Mulțumesc. Domnule ministru, din câte știu eu, există un decret în Ucraina, conform căruia Stefan Bandera a fost uh, anunțat uh, erou în Ucraina. Am primit informații că a luat parte la Holocaust și avea o poziție extrem de antisemitică în acțiunile și în declarațiile sale. Ce considerați dumneavoastră? E vorba de un adevărat erou al națiunii sau de un criminal? Și ce planifică guvernul dumneavoastră în acest sens? Mulțumesc! Domnule Mirski are acum cuvântul domnul Lansbergis, două minute. Domnule ministru, În uh, ultimii 10 ani am constatat în țara dumneavoastră eforturi pentru a consolida limba ucraineană în sfera publică și în sistemul de învățământ. Aceste eforturi au devenit și mai puternice în timpul președinției lui Iușcenco, care a fost acuzat de opoziție, mai ales în estul Ucrainei, ca, un, ca să uh, face un proces de ucrainizare forțată. În prezent uh, există rapoarte în legătură cu o eliminare uh, presupusă a limbii ucrainiene, o dezucrainizare a părții de est și a Crimeei. Vă rog să ne spuneți câteva lucruri în legătură cu aceste schimbări sau uh, uh în legătură cu această tranziție. Și dacă e adevărat, uh, se fac concesii față de Moscova sau uh, Uh, acest guvern este total independent. Sau poate că acest, uh, această nouă tendință de dezucrainizare nici măcar nu are loc? Mulțumesc, domnule Lansbergis. Domnul Schulz are cuvântul două minute la finalul dezbaterii. Domnule ministru, la început vorbea despre dorința Uniunii Europene de a se integra la Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană era o perspectivă de politică pe termen lung. Uh, odată cu prelungirea acordului încheiat cu Rusia în ceea ce privește adăpostirea flotei rusești în Crimea, ne dăm seama că perspectiva NATO a Ucrainei se îndepărtează. Cum este lucrul acesta posibil? Nu cu mult timp în urmă, candidați la statutul de membru al NATO, iar acum ați uh, trecut pe linia moartă toată această doleanță? Uh, cel puțin acesta, aceasta este concluzia clară ce se trage odată cu prelungirea acestui acord încheiat cu Rusia. Care sunt perspectivele în acest sens? Mulțumesc, domnule Schultz. Și acum, domnule ministru, iată, aveți sarcina să răspundeți la numai puțin de 11 întrebări în aproximativ 10 minute. Sigur că vom fi indulgenți, dar v-aș ruga să fiți cât mai concis posibil. Mulțumesc. Mulțumim, mulțumesc pentru toate întrebările. Aș dori să pot răspunde la toate și anume pe larg. Însă, din păcate, iată, timpul este limitat, dar voi face tot ce îmi stă în puteri. Pentru început, mă voi referi la situația alegerilor din Ucraina și la situația cu Constituția. În primul rând, subliniez faptul că președintele Ucrainei a făcut un număr de declarații în sensul că e nevoie ca alegerile să fie libere și democratice, conform standardelor europene. Acesta este motivul pentru care am invitat toți, tot felul de observatori din partea unor organizații internaționale, ONG-uri. Președintele s-a întâlnit sau se va întâlni cu acești uh, reprezentanți și acesta este un o, aceasta este o cale prin care trimitem un semnal lumii, Europei, prietenilor noștri, în legătură cu atitudinea noastră deschisă și democratică uh, față de alegeri. Democrația, într-o perioadă de tranziție, ei reprezintă o provocare și o misiune. E o misiune care este luată foarte în serios de către guvern și de către președinție. De aceea, după introducerea inițială a legii eh, privind alegerile locale, și asta s-a făcut pentru că fosta lege nu era o lege echitabilă, o, justă, eh, Spuneam că după noua lege eh, s-au produs unele schimbări care au fost și criticate sigur, noi dăm ascultare acestor critici și ne aflăm în interacțiune, suntem o interfață, dacă pot să spun așa, și interacționăm cu opoziția și societatea civilă din Ucraina. Nu ne impunem punctul de vedere, ci ținem cont de, uh, încercăm să ținem cont de părerea majorității a poporului. Iar acum câteva cuvinte despre Constituție, dacă îmi permiteți. E bine, în 1996 a fost adoptată Constituția și asta nu pentru că așa a hotărât guvernul, ci pentru că 18 din 18 membri ai Consiliului Constituțional, 17 au votat pentru uh, această nouă Constituție. Apoi, deciziile din 2004 au însemnat o încălcare a normelor legale și constituționale din Ucraina. Nu contează cât timp a continuat această încălcare a Constituției. A fost vorba de, e vorba de singura instituție care are autoritatea să ia decizii în această, în această privință. Nu e un apanaj al guvernului. Nu guvernul poate discuta discuțiile Consiliului Constituțional, deciziile Curții Constituționale. Și așa trebuie să funcționeze lucrurile în orice stat democratic. Apoi aș mai dori să vă ofer un citat uh, din partea, dintr-un raport al unei comisii din 1996 pentru reforma constituțională. Constituția, și citez, stabilește o putere executivă puternică și un sistem de echilibru care permite uh, statul democratic. Statul de drept este foarte bine implementat, introducerea mm, legilor democratice și puterea acordată Curții Constituționale vor promova stabilirea unei culturi democratice în Ucraina. Am încheiat citatul. Și noi credem că acesta reprezintă un set de măsuri importante și o opinie importantă din partea celor mai uh, uh, autorizate instituții în acest domeniu. Dar, cum spuneam în prezentarea mea inițială, lucrurile nu s-au oprit aici. Credem că e nevoie de încă și mai multe îmbunătățiri, dar am dorit uh, să fie un, acesta un proces la care să participe toată lumea, deci toate forțele politice să-și poată prezenta punctul de vedere. Nu avem nicio problemă. Uh, avem o problemă majoră în țara noastră și anume că nu se poate ca doar o singură forță politică să facă totul. Dar, în esență, sunt de acord cu declarațiile conform cărora, în anumite momente, în Europa de Est, forțele politice din uh, majoritatea țărilor au fost, s-au unit în jurul unei echipe pentru integrare europeană. Din fericire, noi avem dorința de a vedea că există o evoluție pozitivă spre Uniunea Europeană când va exista această uh, forță politică. Dacă nu, e bun orice metodă pentru a opri acest proces sau a încerca să-i se pună bețe în roate. Și credem că acest lucru se întâmplă pentru că nu putem să avem un dialog productiv cu opoziția în interior. Nu noi suntem gata de dialog, iată, și cu dumneavoastră. De aceea, președintele Ucrainei s-a oferit să se întâlnească cu domnul Martens pe data de 13 octombrie, dar n-am primit nicio replică. Deci cum pot să uh, dialoghez de unul singur dacă nu te pot întâlni cu un partener de discuții? Eu am fost gata să mă angajez la asta, în dialog și asta am făcut-o astăzi și suntem gata, suntem deschiși la un astfel de dialog oricând partenerii noștri vor dori eu. Oricare ar fi spectrul politic, nu se pot face, lua decizii uh, doar de capul unuia sau al altuia. Credem că uh, toți partenerii noștri uh, sunt importanți și își exprimă îngrijorări câteodată întemeiate. Sigur, avem nevoie de mai mult timp pentru a, o discuție aprofundată. Eu sper, dumneavoastră, sigur, ve, veți, veți vizita Ucraina și sper că veți avea timpul să vă întâlniți cu toți reprezentanții politici din Ucraina, atât din opoziție cât și din guvern. Și eu nu, eu, eu nu mă aflu aici uh, ca să reprezint uh, o, politic, o forță politică anume, ci uh, prezint, reprezint aici guvernul și din această perspectivă mă voi ocupa acum de anumite aspecte legate de mm, întrebările adresate de dumneavoastră pentru o discuție în amănunțime. Există o rezoluție privitoare la Ucraina și cred că a fost o decizie corectă. Noi înțelegem Sigur, noi nu, noi nu uh, spunem că am uh, rezolvat toate uh, problemele referitoare la această decizie, dar credem că trebuie să existe o interacțiune înainte de a se lua o decizie. Trebuie să se poarte discuții și trebuie ascultate toate părerile. Și noi suntem dispuși să facem acest lucru. Și am spus-o de că ne interesează o astfel de dezbatere. Eu cred că o astfel de dezbatere reflectă uh, uh, tradițiile europene și tradițiile noastre. As they put it, uh... Acum, s-a vorbit aici despre dificultăți. University in Lviv. And... Uh, când uh, a fost uh, vizitat direct, rectorul Universității Catolice din Lvov, sigur că a existat un astfel de dialog și guvernul este deschis, cum am spus, să asculte toate părțile diferitele servicii ale guvernului, sigur că nu funcționează poate întotdeauna așa cum am dorit și trebuie aduse la zi. Nu suntem în uh, uh, poziția de a avea în Ucraina o democrație cu rădăcini atât de puternice precum în țările dumneavoastră, dar suntem deschiși pentru dialog și pentru schimbare. În legătură cu lupta împotriva corupției, noi organ reprezentativ al puterii parlamentare și guvernamentale. Dorim oare să luptăm împotriva corupției cu adevărat? Considerăm oare că foști, foștii miniștri uh, sunt uh, imuni uh, în fața tuturor anchetelor, aș dori să spun că primele anchete nu au fost îndreptate uh, specific împotriva uh, uh, foștilor membri ai guvernului. Prima arestare a avut loc atunci când uh, viceministrul uh, pentru ecologie a fost arestat pentru uh, luarea de mită. Asta s-a întâmplat la doar două săptămâni după ce el a comis o infracțiune. După câteva săptămâni și șeful său, ministrul, care l-a numit pe viceministru, a fost exclus din guvern de către coaliția aflată la putere. Aceste lucruri continuă. Dar asta nu are nimic de face cu nicio culoare politică, ci e vorba doar de a trimite un semnal puternic și anume, corupția va fi stârpită, inclusiv în justiție, pentru că justiția a fost principalul uh, uh, focar de instabilitate, și nu a putut oferi garanții uh, că drepturile cetățenilor ar fi fost uh, protejate. De aceea trebuie sigur să reformăm sistemul uh, justiției din Ucraina, care sigur trebuie să fie independentă, dar și responsabilă, judecătorii trebuie să fie responsabili. Trebuie să dea sentințe bazate pe litera legii și nu să reacționeze pe baza unor stimulente. În ce privește relațiile noastre cu Rusia, e important să ne referim și la acest aspect, sigur, că s-au referit și domnii unii parlamentari la uh, aceste relații. Eu cred că, în primul rând, flota de la Marea Neagră. Asta nu este o amenințare pentru nimeni, dacă privim lucrurile realist. Majoritatea navelor sunt vechi de mai bine de 40 de ani și probabil că vor fi înlocuite E vorba de o forță limitată și nu poate reprezenta o amenințare la adresa NATO. E o flotă locală pentru nevoi locale. Și eu cred că noi ne întoarcem, ne-am reîntors la normalitate în relația noastră cu Rusia și contribuim la stabilitatea generală în Europa. la asta, cu asta contribuim, sigur, și la uh, uh, consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia. Astfel încât uh, toată lumea să aibă de câștigat. Asta ar fi în avantajul tuturor și eu sunt convins că Ucraina a jucat un rol foarte important în îmbunătățirea acestor relații. Acum aș dori să mă refer și la uh, problema limbilor. Aș, uh, aș spune că limba ucraineană este limba oficială a Ucrainei. E limba de stat și va continua să fie așa. Sigur, există diferite puncte de vedere uh, în spectrul politic în legătură cu echilibrul. Ce spune Carta Limbilor Regionale, pe care au semnat atât de multe țări, și care a trebuit să fie rolul limbii de stat, să spun așa. Sigur, dezbaterea încă nu s-a încheiat. Și uh, există o mulțime de argumente și contraargumente, dar decizia finală nu aparține guvernului, ci Parlamentului. Dar cum spuneam, dezbaterea nu s-a încheiat și există nevoia unui echilibru care să reflecte valorile europene în această zonă lingvistică. Nu știu dacă mai am timp la dispoziție, însă dați-mi voie, în final, îngăduiți-mi să spun câteva cuvinte în legătură cu disparițiile la care vă referi, dispariția unui jurnalist la Harkov, domnul Clement, da, sigur, luăm lucrurile în serios, pentru că e vorba de o persoană, uh, un cetățean ucrainean, sper că nu e vorba de pierderea unei vieți, omenești, deși majoritatea uh, părerilor uh, se îndreaptă în această direcție, dar e nevoie să se desfășoare o anchetă, să se facă totul pentru a descoperi realitatea faptelor și dacă a fost o crimă să fie prins, prins făptașii. De aceea, pentru asta avem nevoie de uh, toate informațiile posibile. și uh, sunt întrunite toate condițiile ca uh, ancheta să se bucure de succes. Nu se vor rezolva lucrurile peste noapte, dar fiți sigur că se va proceda ca la carte că pentru noi orice viață omenească este prețioasă și importantă, inclusiv în acest caz uh, care a fost foarte mediatizat. Acum, cum să împăcăm sau cum să separăm afacerile și politica? Asta putem învăța de la dumneavoastră, din experiența românilor sau altor colegi și vom acționa la fel și aici, foarte serios. Noi nu ne limităm doar la statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu uh, modele pentru a ne asigura, posibile modele pentru a ne asigura că uh, vom adopta cele mai bune uh, practici în Ucraina. Vice-prim-ministrul ucrainean s-a deplasat recent în Georgia și s-a întors cu o observație foarte pozitivă în legătură cu realizările de acolo la fel procedăm în paralel și învățăm din tot felul de surse. Guvernul ucrainean, a uh, uh, a anulat uh, până la 90% din autorizațiile și permisele surse de corupție în economia ucraineană există și un se preconizează un sistem automat de rambursare a uh, TVA pe viitor, dar mai avem încă unele aspecte de rezolvat. Iar acum, dați-mi voie să îmi prezint scuzele dacă nu am reușit să uh, uh, răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate, pentru că nici nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, mai ales pentru că am înțeles că uh, după mine urmează un invitat foarte important, a cărui activitate are legătură și cu Ucraina. Așadar, sper că domnia sa va putea și, uh, să răspundă la unele din aceste întrebări, pentru că știe foarte bine care este situația în Ucraina, are, sigur, și are punctele proprii de vedere, care nu coincid neapărat cu ale mele. Dar apreciem că ni se acordă această atenție, apreciem că ni se oferă ocazia de a intra în dialog cu dumneavoastră într-un mod liber și deschis, care considerăm noi că ar trebui să aibă ca rezultat final îmbunătățirea tuturor sectoarelor ale vieții noastre sociale, politice și economice. Și, de asemenea, o mai mare acceptare a unei integrări pline a Ucrainei în marea familie a națiunilor europene pentru că avem aspirații comune, puncte de vedere comune. Suntem gata să investim multe eforturi în alinierea standardelor noastre la nivelul european pentru ca Ucraina să fie o națiune uh, importantă și de succes în Europa. Mulțumesc pentru atenție. Grazie signor Ministro, è stato un incontro davvero interessante. Mulțumesc, domnule Ministru de Externe, a fost o întâlnire foarte interesantă. Nu știu dacă ați reușit să răspundeți tuturor întrebărilor, dar sigur dialogul nostru continuă. Și uh, întotdeauna veți avea posibilitatea de a veni cu noi informații, știri și rămâne, sigur, această disponibilitate a noastră la o colaborare deschisă. Mulțumesc și pe curând. Uh, suspendăm reuniunea pentru două minute și apoi vom continua dialogul cu domnul comisar Füle. Uh, please, colleague, we need all the time because uh, the agenda is very... Stimați colegi, avem uh, nevoie de o începere cât mai rapidă a discuțiilor noastre, pentru că domnul comisar a ajuns la, la timp. Îmi face o mare plăcere să îi urez bun venit uh, domnului comisar Füle, care este un uh, prieten apropiat al comisiei noastre. Vom vorbi despre modificarea politicii europene de vecinătate. Deja Comisia Europeană a pornit acest uh, proces de modificare, de ameliorare a politicii, politicii europene de vecinătate. E o misiune deosebit de importantă. Uh, și uh, domnul comisar ne va vorbi câte ceva, ne va spune câte ceva despre ce s-a întâmplat până în momentul de față. De fapt, uh, domnul comisar ne ține la curent permanent cu inițiativele sale. Am avut uh, deja prime contacte în cadrul primul contact în cadrul audierii domniei sale și încă de atunci colaborarea noastră a, s-a dovedit a fi foarte fructuoasă. Domnia sa a fost întotdeauna dispus să compară în fața comisiei uh, noastre pentru a întări dialogul cu Parlamentul European. De la bun început v-am atras atenția asupra faptului că în cursul după amiezii vom discuta despre politica europeană de vecinătate. Acesta este unul dintre domeniile de responsabilitate al domnului Füle, mai are un domeniu de responsabilitate și anume extinderea, însă despre acest această temă vom discuta abia în 9 noiembrie și tocmai de aceea îi cer să se rezume la politica europeană de vecinătate în cursul întâlnirii de astăzi. Săptămâna trecută am uh, luat la cunoștință propunerea pe care ați uh, făcut-o cu privire la modificarea politicii europene de vecinătate. Dezbaterea noastră de astăzi va fi uh, o ocazie de a afla cât mai multe opinii cu privire la propunerile făcute de către Comisie. De asemenea, astăzi vom putea discuta despre modul în care vor continua va continua procesul de modificare a acestei politici. Și de asemenea suntem foarte curioși care sunt uh, concluziile pe care le-ați tras deja în urma primelor discuții cu ministrii de externe. Însă, fără a mai lungi discuțiile, haideți să-i dăm cuvântul domnului comisar Füle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie oferită mie. Permiteți-mi uh, să vă răpesc 10-15 minute pentru că îmi doresc să vă ofer imaginea de ansamblu care stă la baza acestui proces de modificare. Vreau să vă prezint și care este situația de fapt și aștept cu nerăbdare discuțiile cu dumneavoastră. Prin urmare, domnule președinte, stimați membri, este o plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi cu ocazia acestei dezbateri cu privire la politica europeană de vecinătate. Tratatul de la Lisabona a creat condițiile necesare pentru uh, sporirea importanței pe plan internațional a Uniunii Europene. De multe ori am spus în fața Parlamentului European, în calitatea mea de comisar pentru extindere și politică de vecinătate, îmi doresc să colaborez strâns cu un altul reprezentant al Uniunii Europene și cu SEAE pentru a transforma în realitatea această ambiție a Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană își dorește să devină un actor global uh, credibil, trebuie să, începe, să înceapă de la vecinătatea sa. În următoarele luni trebuie să dovedim faptul că putem să acționăm într-o manieră convingătoare la nivelul relațiilor cu vecinii. Trebuie să folosim toate oportunitățile aflate la dispoziție pentru a utiliza într-o manieră exhaustivă a tuturor oportunităților oferite de tratatul de la Lisabona. Astfel vom putea să transformăm în realitate toate misiunile pe plan extern ale tratatului de la Lisabona. Și tocmai în acest context, modificarea politicii europene de vecinătate este esențială. Suntem acum la mijlocul procesului nostru de consolidare. Am primit uh, opiniile majorității statelor membre și a majorităților statelor partener. Am ascultat experți și reprezentanții ai mediului academic. Ne-am întâlnit cu o serie de uh, oficiali ai statelor partener și ieri, de asemenea, am avut un schimb de opinii cu statele membre în cadrul Consiliului pentru Politică Externă. Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră, iar peste 10 zile ne vom întâlni cu organizațiile societății civile din întreaga regiune. Ar fi prematur să tragem concluzii în momentul acesta al discuțiilor. Însă, acum putem să identificăm o serie de aspecte care trebuie să fie dezbătute în uh, viitor. Parlamentul European, prin rapoartele sale, a contribuit enorm la crearea politicii europene de vecinătate. Sunt uh, convins că pe parcursul dezbaterii de astăzi, uh, opiniile dumneavoastră vor îmbogăți și mai mult reflexiile Comisiei Europene pe această temă. În iulie, Catherine Ashton, împreună cu mine, ne-am întâlnit cu uh, miniștrii de externe ai statelor membre. Ne-am întrebat în contextul acelei întâlniri care va trebui sau cum va trebui să arate politica europeană de vecinătate peste 10-15 ani, care trebuie să fie obiectivele pe termen mediu pe care trebuie să le urmărim. Și, de asemenea, ne-am întrebat care sunt aspectele care pot fi îmbunătățite la nivelul instrumentelor și resurselor noastre. Iar astăzi voi încerca să ofer un răspuns la aceste trei întrebări. Să începem cu viziunea. De la bun început trebuie să spun că toți partenerii noștri au fost încântați de acest uh, proces de consultare. Toți partenerii își doresc uh, un dialog strâns cu Uniunea Europeană și o relație cu Uniunea Europeană care să se bazeze pe acest, acest dialog. De asemenea, toți uh, partenerii își doresc o îmbunătățire a relațiilor economice cu Uniunea Europeană, își doresc o mobilitate sporită și o cooperare financiară profundă se cere o politică europeană de vecinătate solidă. Iar lucrul acesta este valabil chiar dacă unii dintre, parlamentari, dintre parteneri nu sunt de acord cu eticheta sub care vine această colaborare. De fapt, am, am discutat pe această temă. Oricum, atitudinea este una pozitivă, însă nu este suficientă. Știm că nu suntem singurii actori importanți în zonă. Există și alți actori care încearcă să-și extindă influența într-o manieră care nu este neapărat compatibilă cu valorile Uniunii Europene sau cu achiul Uniunii Europene. Belarusul a încheiat un acord vamal cu Rusia, de asemenea, influența politică și economică a Chinei crește. Așteptările sunt înalte, iar Uniunea Europeană are nevoie de o atitudine lipsită de ambiguități în ceea ce privește Uh, dorințele pe care le are de la parteneri și, de asemenea, oferta pe care o face partenerilor săi. După părerea mea, atitudinea noastră nu a fost întotdeauna clară. Răspunsurile noastre la solicitările de îmbunătățire a relațiilor, în special cu statele din zona mediterană, au uh, privilegiat adeseori forma și nu substanța, conținutul. Abordarea noastră vis-a-vis -vis de diferite state nu a fost întotdeauna coerentă. Adeseori Uniunea Europeană nu a spus pe șleau care sunt așteptările sale în ceea ce privește respectarea principiilor sale. Ar trebui să spunem cu forță că buna guvernanță și reformele politice nu reprezintă opțiuni ale ofertei noastre. Toate acestea, din potrivă, sunt strâns legate de îmbunătățirea relațiilor economice și politice între Uniunea Europeană și partenerii săi. De asemenea, Uniunea Europeană își dorește o colaborare cu actorii parlamentari din statele partener și, de asemenea, pune accent pe promovarea principiilor democratice. Până în momentul de față, în cursul consultărilor, am ajuns la un consens larg cu privire la imaginea politicii europene de vecinătate. De fapt, o atitudine care, se, care reflectă articolul 8 al tratatului de la Lisabona. Acolo se vorbește despre îmbunătățirea relațiilor economice și politice. Se pune întrebarea cât de profunde, cât de solide trebuie să fie aceste relații. După cum spunea un expert, putem să ajungem de la o, sol, o zonă de liber schimb până la promisiunea de aderare la Uniunea Europeană, totul depinsând de atitudinea partenerilor noștri. În ceea ce privește integrarea politică, bineînțeles că noi ne gândim în primul și în primul rând la integrarea uh, în piața internă a Uniunii Europene. De asemenea, oferim cele patru uh, libertăți fundamentale celor care își asumă achiul comunitar și își dezvoltă capacitățile uh, în acest sens. Există însă divergențe între așteptările Uniunii Europene și așteptările partenerilor. Prima problemă este legată de numărul de libertăți de care se pot bucura sau ar trebui să se bucure cetățenii eh, statelor partenere. Cetățenii acestora eh, ar trebui să se bucure de toate cele patru libertăți, asta conform viziunii statelor parteneri. Unele dintre statele membre însă își doresc ca statele parteneri să se poată bucura de doar trei uh, libertăți, punând în expectativă libertatea circulației. Însă mai există și probleme legate de asumarea achiului comunitar și constituirea acordurilor de liber schimb sau zonelor de liber schimb. Există state membre care nu sunt dispuse să acopere costurile reformelor în statele partener. Avem nevoie, pentru a depăși aceste probleme, o abordare graduală, iar dacă e vorba de liberalizarea vizelor, e clar că ne dorim nu doar asumarea de responsabilități din partea statelor parteneri, ci și uh, ne așteptăm ca acestea să creeze structurile necesare care să facă față acestei liber, uh, liberalizări. Nu trebuie să dăm în spate de la aceste dorințe ale noastre, însă în același timp trebuie să ne dăm seama că trebuie să punem la dispoziție resursele necesare pentru transformarea în realitate a acestor obiective. Asistența financiară trebuie să, oferită, să fie oferită acelor state care își asumă responsabilitățile naționale și se declară uh, dornice a face schimbările necesare. În momentul de față nu facem diferențiere între diferitele state partener. Uniunea Europeană ar trebui să fie mai să, să dea dovadă, să, să arate mai mai dornică a sprijini tocmai acele state care sunt dispuse să se schimbe. Trebuie să se pune accent pe acele state care sunt ambițioase în relațiile cu Uniunea Europeană. Trebuie să punem accent în special pe acele state care își uh, se declară dispuse să își asume principiile Uniunii Europene și sunt dispuse să își asume responsabilitatea uh, implementării unor reforme necesare. Nu trebuie să punem accent pe dispoziția geografică a statelor care fac parte din această politică europeană de vecinătate. Bineînțeles că există state mult mai apropiate de Uniunea Europeană din punct de vedere geografic, însă, cu toate acestea, ele nu trebuie să fie favorizate. De fapt, ambiția statelor Uh, partenere trebuie să fie cea care va da tonul discuțiilor noastre. Suntem convinși cu toții că politica europeană de vecinătate trebuie să fie singurul, uh, singura umbrelă sub care se dezvoltă relațiile noastre cu, vecină, cu vecinii. Există o serie de teme care trebuie să ne atragă atenția pe termen mediu. Există șapte astfel de teme care trebuie să fie discutate pe viitor. Pe de o parte, unii dintre partenerii își doresc ca relațiile noastre să aibă la bază o strategie mult mai clară. Acest uh, lucru ar putea permite un dialog uh, substanțial Uh, permanent la nivel politic. Mi se pare că această solicitare este una justificată. Dacă transformăm asta în realitate, atunci am putea să depășim orice fel de probleme pornind de la spiritul parteneriatului. În momentul de față trebuie să punem această solicitare în mișcare. Asta nu doar la nivelul uh, politicii externe, ci și în alte domenii care necesită o cooperare strânsă. O a doua temă importantă este cea care se referă la zonele de liber schimb. Prospectul de a participa la piața internă este un stimul important. Favorizează schimbarea. Ar trebui să continuăm uh, negocierile pe această temă pe termen scurt cu cei mai avansați dintre vecinii noștri, atât cei din Est cât și cei din Sud. Partenerii noștri își doresc un acces mai facil pe piață, în special în ceea ce privește produc- produsele agricole și agroindustriale. Noi trebuie să punem accent pe faptul că dacă partenerii ies să tragă roadele unor asemenea acorduri, e nevoie în prealabil de implementarea în aceste state partener a unor reforme care să combată corupția și să întărească sistemul judiciar. A treia temă importantă este mobilitatea și facilitatea mobili- facilitarea mobilității. Nu putem să ignorăm faptul că toți partenerii noștri pun accent pe această temă. S-ar putea să fie nevoie de o atitudine mai inovatoare în acest, pe această temă. Poate că am putea crea o viziune în beneficiul tuturor în ceea ce privește mobilizarea. Mobilitatea. Dacă ne rezumăm la anumite categorii de cetățeni, și anume studenți, cercetători uh, și uh, oameni de afaceri, cred că am putea să facem un pas înainte, cel puțin într-o primă fază. Important este să punem capăt conflictelor, să nu generăm noi uh, conflicte și să ajungem într-un final la un numitor comun. Acest lucru este esențial. Unul uh, dintre deficitele pe termen scurt al politicii europene de vecinătate este tocmai cel legat de conflicte și posibilitatea de a genera conflicte. Partenerii noștri cer din partea Uniunii Europene o mai mare prezență. Partenerii noștri cer Uniunii Europene să se implice mai mult pe acest plan. Putem oare să să oferim toate uh, toate instrumentele, să folosim toate instrumentele necesare în acest sens uh, Tratatul de la Lisabona face posibilă utilizarea instrumentelor ce ne stau la dispoziție uh, în cea, pentru eliminarea conflictelor. Trebuie să ne gândim la modul în care practic putem face lucrul acesta. În al patrul rând, avem nevoie de colaborare mai strânsă în domenii precum energie, schimbări climatice, industrie, uh, cooperare industrială, educație sau transfer tehnologic. Este în interesul nostru de asemenea și tocmai de aceea trebuie să avem o atitudine pozitivă. Partenerii noștri își doresc de asemenea să aibă mai mare acces la programele Uniunii Europene și să participe de asemenea la agențiile comunitare. O altă temă esențială este legată de implicarea societății civile. Organizațiile societății civile din statele partener reprezintă cel mai puternic partener al nostru atunci când vine vorba de promovarea principiilor și bunei guvernanțe. Sunt un aliat foarte important și atunci când vine vorba despre convergența uh, Uh, la standardele europene în ceea ce privește, spre exemplu, protecția mediului înconjurător. Trebuie să îi implicăm tocmai de aceea pe acești actori în uh, procesele de control și monitorizare trebuie să creăm o legătură între aceste organizații și organizațiile corespondente din Uniunea Europeană. Trebuie să investim în aceste organizații, să le extindem capacitățile. În ultimul rând, se mai pune problema specificităților regionale și, uh, de asemenea, se pune problema contribuției zonelor de, din vecinătate la atingerea obiectivelor noastre. E clar că această, acest, uh, această caracteristică va trebui să rămână în continuare una, de che, una cheie la nivelul politicii europene de vecinătate. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze și colaborarea între statele partener. Uh, în special în contextul Uniunii pentru Mediterana și în contextul parteneriatului pentru Est. Parteneriatul de estic a pus bazele întăririi relațiilor cu șase parteneri din Est. La 8 luni după summitul de la Praga s-au înregistrat progrese foarte importante în ce privește instituirea unor noi relații contractuale și a unei cooperări multilaterale, care au uh, o cooperare care a devenit foarte intensă. Revizuirea politicii de vecinătate ne oferă șansa de a examina aceste prime realizări și de a ne pregăti uh, summitul de la Budapesta din mai anul viitor. Uniunea pentru Mediterană uh, continuă și ea. În ciuda dificultăților politice legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu, secretariatul, un secretariat urmează să fie stabilit și s-au înregistrat multe uh, uh, progrese față de proiectul inițial. Trebuie să identific, ca parte a acestei revizuiri, modalități practice de a contribui la punerea în aplicare a acestei inițiative. Trebuie să o ajutăm să obțină rezultate concrete, respectiv uh, să creeze locuri de muncă, să genereze creștere economică și capacitatea de inovare, care sunt atât de necesare în regiunea mediterană pentru anii următori. În încheiere, aș dori să mă refer la uh, chestiunea instrumentelor strategice, a instrumentelor financiare și, în fine, dar nu în ultimul rând, a resurselor. Planul de acțiune privind politica de vecinătate, planurile de acțiune și-au dovedit utilitatea ca un uh, instrument uh, central strategic. Acum ne apropiem de a doua generație de astfel de planuri și trebuie să ne asigurăm că ele sunt mai bine orientate și uh, fac mai bine legătura cu, uh, reforma de, cu agenda de reforme a uh, țărilor respective și cu resursele necesare pentru a le pune în aplicare. Instrumentul de parteneriat uh, privind politica de vecinătate a fost un pas foarte important în acordarea ajutorului. Însă, mulți susțin că trebuie să depunem mai multe uh, eforturi pentru ca uh, prioritățile de reforme a planurilor de acțiune să fie însoțite de, însoțite de uh, asistență financiară și că asistența financiară ar trebui să ajungă mai uh, la destinatar mai repede, cu mai puțină birocrație și ținând cont de uh, nevoile în evoluție ale acestor țări. Țările partenere, de exemplu, uh, ne uh, doresc, uh, ne-au solicitat asistență de preaderare și în acest sens avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră. Sigur că trebuie să facem un echilibru între eficiență și control. Știu că sunteți îngrijorați, mai ales în legătură cu controlul democratic al acestor bani. Însă acest instrument uh, de parteneriat pentru vecinătate a funcționat întotdeauna și întotdeauna am uh, salutat uh, solicitările Parlamentului în ce privește consultarea și schimburile de schimbul de vederi. Trebuie ca acest proces să reflecte mai bine uh, nevoile de acordare de asistență. Și aș mai dori să subliniez un aspect important. Asistența acordată țărilor vecine este total diferită de ajutorul obișnuit, ajutorul clasic pentru dezvoltare. Trebuie să răspundem mai repede nevoilor urgente și, de asemenea, uh, uh, situației în uh, continuă evoluție trebuie ca prioritățile și nevoile țărilor partenere să devină o prioritate pentru noi. Într-adevăr, în aceste vremuri uh, foarte dificile de criză financiară și economică pentru Uniunea Europeană, uh, ezitam să vorbesc despre resurse financiare, însă cred că putem să acordăm mai bine, mai țintit uh, asistența pentru dezvoltare. Putem coordona Uh, asistența uh, Uniunii Europene și a statelor membre mai bine, folosind aceste planuri de acțiune ca un uh, punct de referință în procesul de programare. Însă trebuie să, să trecem de la vorbe la fapte. Nu putem solicita aceste reforme structurale și în același timp să nu acordăm acest sprijin, sprijin atât de necesar politica de vecinătate va fi tratată ca o uh, prioritate în următorul cadru financiar. Domnule președinte, stimați deputați, uh, permiteți-mi să mă apropii de sfârșit. Iată câteva reflexii legate de o serie de chestiuni care reies în această uh, revizuire strategică. E vorba de câteva idei preliminare și sper că ele vor continua să evolueze și uh, să se concretizeze cu timpul uh, pe măsură ce procesul de consultare continuă. În 1 februarie, doamna Ashton, împreună cu mine, uh, Vom uh, invita statele membre ale Uniunii Europene și partenerii la politica de vecinătate la o conferință ministerială. Sperăm că această conferință să uh, vină cu idei noi pentru propunerile pe care urmează să le dăm publicității în aprilie, într-o comunicare adresată Parlamentului European și Consiliului. Însă doream să împărtășesc aceste gânduri inițiale cu dumneavoastră astăzi și uh, uh aștept cu nerăbdare reacțiile și sugestiile dumneavoastră. Dacă ne dorim ca politica europeană de vecinătate să devină o adevărată ancoră pentru vecinii noștri, oglindind astfel uh, ambițiile tratatului, avem nevoie de punctul, punctele dumneavoastră de vedere și de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie, comisario Fule. La... Mulțumesc, domnule comisar. Și acum are cuvântul domnul Broc pentru două minute. Herr Domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, vreau să vă felicit. Pentru prima dată, dacă nu mă înșel, am impresia că avem o idee strategică ce stă în spatele demersurilor noastre. O idee strategică ce pune accent pe caracteristica, pe ideea de operațional. Din păcate, în trecut, multe dintre ideile noastre nu au fost neapărat uh, coerent pusă în aplicare. Dacă e să mă gândesc, spre exemplu, la politica uh, predecesorului dumneavoastră. Dar haideți să nu, să nu intrăm în detalii de genul acesta. Vă asigur, domnule comisar, că vom colabora strâns cu dumneavoastră pentru a transforma în realitate această politică. În multe dintre rapoartele noastre am pus accent pe faptul că în momentul în care vorbim despre politica, euro, uh, politica pentru Est, vorbim și despre o caracteristică europeană. E clar că există o diferență clară între Parteneriatul pentru Est și Uniunea pentru Mediterana. Cei din Est sunt europeni ca și noi, cei din Sud sunt uh, parteneri. Trebuie să ținem cont de lucrul acesta în demersurile noastre viitoare. Prin urmare, ce vreau eu să spun e în uh, negocierile noastre cu esticii trebuie să punem accent pe modul în care putem să le facilităm lor cândva în viitor, aderarea la Uniunea Europeană, cum le putem facilita îmbunătățirea relațiilor economice cu uh, Uniunea Europeană. E clar că uh, piața internă este un model pentru toți ceilalți, însă acest model nu, treb- nu poate fi neapărat pus în aplicare în respectivele state. Haideți să nu cerem prea mult la, da, din partea statelor um, partener, să fim cât se poate de consecvenți în ideile noastre și în același timp să fim echitabili, să nu cerem prea mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Broc, și acum domnul Panzeri are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez și eu cuvintelor domnului Broc și prezentării dumneavoastră, domnule președinte Albertini, față de disponibilitatea și voința manifestată de domnul comisar. Și, din păcate, nu toți comisarii dau dovadă de o asemenea atitudine și îl felicit pentru cuvintele spuse. M-aș referi pe scurt, în primul rând, la faptul că întreaga politică de vecinătate este strategică, fără nicio îndoială, și trebuie să avem o viziune de ansamblu a politicii de vecinătate europeană. europene. Totuși, eu cred că astăzi, poate mult mai hotărât, ar trebui să ne orientăm interesele și, și resurse financiare însemnate spre sud, spre Marea Mediterană, din motive evidente. Din această zonă e clar că vor, ne vor sosi multe probleme, dar și multe soluții pentru problemele noastre. De aceea ar fi utile mai multe investiții în această direcție. Noastră ați folosit cuvinte tari Eh, eu sunt de acord când spuneți că am avut eh, foarte multă formă, dar mai puțin fond. Asta nu înseamnă, fondul nu înseamnă doar eh, resurse financiare, ci și să îndemnăm aceste țări să acționeze mai hotărât spre reforme democratice. Apoi ați vorbit dumneavoastră de integrare uh, economică mai, foarte multe țări doresc mai multă integrare economică, dar vă asigur că una din principalele probleme, mai mult decât resursele financiare, și acestea sigur sunt importante pentru că sunt utile pentru atingerea obiectivului, obiectivului nostru, deci o altă problemă o reprezintă infrastructurile democratice, și materiale și uh, imateriale. Mă refer la formarea pentru democrație, societatea civilă. Aici e bine să fim atenți și există nevoia de a ne alege mai bine obiectivele uh, când finanțăm anumite planuri. Apoi, în al treilea rând, în uh, acest obiectiv strategic, eu nu vreau să pun în discuție uh, acțiunea fiecărui comisar, dar e clar că există o necesitate ca funcția unui comisar să fie din ce în ce mai mult, funcția dumneavoastră să fie din ce în ce mai mult asociată cu o temă foarte uh, mare, cum este cea a politicilor migratorii, pentru că eu văd că există o diviziune, văd și aici în Parlament, de exemplu o diviziune între Comisia Libe și Comisia AFET și de multe ori părerile sunt uh, foarte împărțite. Trebuie să acționăm cu mai multă hotărâre aici. Mulțumesc, domnule Panțeri, și acum doamna Neitz, două minute. Uh, President, Commissioner, dear colleagues. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, domnule comisar, în primul rând aș dori să vă salut pentru faptul că ați preluat această idee de revizuire a politicii europene de vecinătate. Aici sunt. Și vă mulțumesc pentru felul în care ne-ați prezentat poziția dumneavoastră și Uh, mulțumim și pentru uh, reacțiile pe care le-ați primit din uh, chestionarele completate de statele membre în ce privește politica europeană de vecinătate. Într-adevăr, consider că răspunsurile ar putea să ne dea o bază bună de plecare pentru această uh, reformă sau revizuire necesară. Pentru că întotdeauna a existat un fel de ambiguitate uh, în legătură cu scopul acestei politici europene de vecinătate. Și, de asemenea, consider că și au fost și încă mai persistă o serie de neînțelegeri și de așteptări conflictuale, aș spune. Mă întreb personal dacă uh, o țările partenere consideră că noi, Uniunea Europeană, nu le cerem foarte mult și câteodată oferim puțin, la prima vedere foarte puțin și că această atitudine ar trebui să uh, se oprească dacă dorim să ajungem undeva împreună. Aș dori să mai fac câteva comentarii în legătură cu trei aspecte, cu permisiunea dumneavoastră. În primul rând, uh, mișcarea popoarelor. Mie mi se pare evident că cu cât politica noastră de vize e mai strictă, cu cât oamenii vor avea tendința să evite uh, căile legale, uh, căile legale, regulamentele, vor uh, avea tendința să-și depășească uh, aceste uh, permise de ședere și să rămână ilegal pe teritoriul Uniunii Europene, dacă pot. Uh, avem un sistem așa numit uh, vize, un sistem piv pivotant. Primești uh, o viză pentru o perioadă determinată și după aceea o poți uh, prelungi și te poți întoarce. Dar, domnule președinte, uh, vă rog să nu mai tot arătați uh, ceasul pentru că subiectul e foarte important. Un al doilea aspect, importanța deschiderii piețelor ar trebui într-adevăr să acceptăm mai multe produse și servicii de la aceste state și, în fine, cred că ar fi într-adevăr foarte important ca Comisia Europeană și serviciile sale să depună eforturi mai uh, susținute pentru a uh, soluționa uh, aceste conflicte înghețate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schulz, două minute. Herr Kommissar, ich kann mich den Dank meiner Vorredner nur anschließen. Domnule comisar, mă alătur mulțumirilor adresate de antevorbitorii mei. Vă mulțumesc că ne țineți la curent permanent. Sunt de acord cu multe dintre ideile dumneavoastră legate de PEV. În ciuda acestui fapt, dați-mi voie să vă spun că cred că ar trebui să punem accent în special pe parteneriatul estic. Dumneavoastră sunteți responsabili și pentru extindere. Cred că și în acest uh, domeniu statele vecine așteaptă uh, orientări cât se poate de clare din partea noastră. De altfel, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să discutăm cât se poate de clar această uh, temă pentru că este o iluzie care se propagă în diferitele state partener. Uh, iluzia se rezumă la faptul că acestea se așteaptă ca implementarea de uh, reforme le va garanta aderarea la un moment dat uh, la Uniunea Europeană. Cred că nu ar trebui să permitem prelungirea propagării acestei uh, iluzii. Trebuie să punem accent în special pe libertățile pe care le pot uh, obține aceste state parteneri. De asemenea, trebuie să punem accent pe îmbunătățirea relațiilor care e în înspre beneficiul ambelor părți, nu trebuie să le promitem în continuare acestor state partenere uh, Uh, o posibilă aderare la Uniunea Europeană. E clar că tema extinderii va trebui să fie discutată în continuare în contextul noului tratat. Onorevole Mer. Mulțumesc acum, domnul Mer, două minute. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor comisario. Recuerdo que... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. A fost prima dată Uh, dacă nu mă înșel când ați venit, și am vorbit despre aceste instrumente din politica europeană de uh, vecinătate și, din, și acordul de asociere și uh, nevoia de a monitoriza mai bine articolul 2, aplicarea articolului 2, pentru a uh, condiționa respectarea uh, uh, principiilor legate de drepturile omului și Uh, respectarea tuturor acordurilor internaționale cu privire la drepturile omului și la libertățile fundamentale în ce privește aderarea. Cred că trebuie să folosim acest instrument uh, mai intensiv în, în cadrul politicii europene de vecinătate, pentru că uh, nu se aplică acest articol 2 de ambele, pe ambele țăruri ale Mediteranei și în Israel, de exemplu. Și probabil că Știți că săptămâna trecută în Sahara de Vest uh, a avut loc uh, un incident, un uh, copil de 14 ani dintr-o tabără de refugiați care protesta împotriva nerespectării de către guvern a Uh, lor de autodeterminare a fost uh, ucis de către armată. Deci, iată, un copil a fost uh, ucis de armata marocană. Secretarul general ONU a spus la Strasburg săptămâna trecută că la ONU va începe o nouă rundă neoficială de convorbiri cu Marocul pentru a ajunge la o soluție. Însă e adevărat că uh, regatul Marocului continuă să nu respecte uh, uh, drepturile omului în aceste teritorii și în ce privește acordul de pescuit. Însă, tocmai pe această temă, cu un astfel de incident în care a murit un copil de 14 ani, Cred că ar trebui să dăm dovadă de fermitate și ar trebui să ne întrebăm dacă articolul 2 servește la ceva sau nu în, în politica de vecinătate. Mulțumim, domnule Maier. Domnul Cip, două minute. Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Przede wszystkim... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această revizuire a politicii noastre de vecinătate și a politicii orientale. Vă mulțumesc și pentru că ați uh, descris și uh, așteptările uh, vecinilor din Sud. Cred că e foarte important să știm care sunt și așteptările celor care primesc sau beneficiază de pe urma politicii noastre de vecinătate. Mă în, mă refer mai ales la așteptările legate de asistența acordată de către noi în soluționarea uh, conflictelor înghețate, de exemplu. Și cred că e greu să uh, așteptăm uh, progrese, de exemplu, în ce privește cazul Moldovei, Georgiei sau a provinciei Nagorno-Karabakh. Cred că e greu să sperăm că vom obține uh, progrese fără a soluționa conflictele acestea. Iată întrebarea mea. Mobilitatea e extrem de solicitată. Toată lumea își dorește un acces uh, mai vast la vize. În acest sens, aș dori să vă întreb care din țările noastre Uh, vecine din Europa, pentru că ele sunt mai relevante. Deci care sunt uh, dintre aceste țări uh, cele mai aproape de progres în acest domeniu? Care dintre aceste țări ar putea spera ca în urma eforturilor lor să se ajungă la liberalizarea vizelor? În final. A doua întrebare. În evaluarea dumneavoastră, care se bazează pe uh, datele de care dispuneți, care, uh, deci uh, v-aș întreba ce țară ar trebui să fie felicitată din statele care fac parte din parteneriatul estic sau care sunt implicate în politica de vecinătate? Sigur că nu vă rog să evidențiați, să ne dați nume, dar care dintre țările dumneavoastră ar, ar, țările acestea ar putea să beneficieze de sprijinul nostru uh, extins în cadrul acestui, acestei politici de vecinătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, domnule Exib, domnul Severin. Două minute, vă rog. Într-adevăr, trebuie să-l salutăm pe domnul comisar pentru inițiativa sa, dar și pentru realizările obținute până acum. Era, era necesară această revizuire, sosește la momentul potrivit și e plină de uh, promisiuni. Din punct de vedere metodologic, eu aș spune că, din păcate, această dezbatere nu ar putu, a, nu, nu are cum să ne dea nouă șansa să vă transmitem toate reflexiile noastre și nici uh, nu vă dă posibilitatea dumneavoastră să țineți cont de toate reacțiile noastre. Deci, haideți să ne pregătim, uh, să avem câteva inițiative din partea noastră, să avem dezbateri la scară mai mică pe anumite teme pentru a intra în amănunt uh, în fondul problemei. Apoi, din punct de vedere principial, eu consider că o bună politică globală reprezintă un punct, punct de plecare pentru o politică de vecinătate de calitate, așa cum a spus și dumneavoastră. Însă mai cred că și o politică de vecinătate coerentă necesită o Uniune Europeană coerentă. Și mă gândesc la această coerență din perspectiva instituțională, dar și din punct de vedere intelectual nu văd un termen mai bun. Pentru că avem tot felul de, uh, sensi- de, de sensibilități asimetrice, de tradiții asimetrice, de cunoștințe asimetrice și toate acestea trebuie să fie împletite astfel încât uh, pe toți vecinii noștri din uh, Marea Mediterană, dar și Ucraina uh, sau Moldova, Moldova care nu e a românilor, Ucraina nu e a polonezilor și Mediterana nu e a polonezilor și a, a, pardon, a francezilor și a italienilor. Deci tot, toți vecinii trebuie să fie Uh, analizați în funcție de specificitate. Avem nevoie de stabilitate și de securitate democratică în vecinătatea noastră și putem obține aceste lucruri prin dezvoltare. Deci cred că obiectivele generale din punct de vedere principial, e că avem nevoie de o vecinătate stabilă pentru ca noi să fim mai stabili, avem nevoie de securitate pentru ca noi să fim mai uh, siguri și avem nevoie și democrație în vecinătate pentru a ajunge la securitate și la dezvoltare și pentru a, a, a atinge toate aceste obiective. Și, în fine, pentru că nu avem prea mult timp, un concept la care nu v-ați referit. O vecinătate comună care complică puțin situația. Unii din vecinii noștri nu sunt doar vecinii noștri, ci sunt și vecinii altora și deci Trebuie să ne întrebăm dacă trebuie să-i tratăm ca vecini exclusiv și trebuie să intrăm în competiție cu alții, uh, ori îi tratăm ca pe niște vecini comuni. Trebuie să continuăm cooperarea trilaterală cu acești uh, vecini sau bilaterală în anumite domenii și cum am putea să motivăm ceilalți vecini uh, mari din această vecinătate comună să coopereze cu noi. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru îngăduință, domnule președinte, însă cred că această dezbatere trebuie continuată. Mulțumesc! Grazie, onorevole Severin. Onorevole... Mulțumesc. Și acum noi, Uland, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Fule, pentru că ați venit astăzi aici, în fața noastră. În primul rând, doresc să fac un comentariu în legătură cu cele spuse dumneavoastră, în legătură cu lipsa unei perspective pentru politica de vecinătate. Asta din punct de vedere al țărilor învecinate. Și sunt de acord, din nou, dacă nu le putem oferi o perspectivă clară, nu putem să ne așteptăm ca aceste țări să facă pași în direcția unor reforme mai hotărâte, pentru că în politica internă ar fi foarte dificil să explice propriilor uh, cetățeni de ce trebuie să întreprindă niște reforme costisitoare dacă nu au o perspectivă clară, un scop clar. Așadar, vă susțin, din punct de vedere politic, dorința unei perspective mai clare. Da, și acum o întrebare concretă. în legătură cu deschiderea piețelor, a spus că noi avem tendința să utilizăm cuvinte pompoase, că dorim, da, să deschidem piețele către țările vecine. Dar când se trece la fapte, și aici mă refer la Georgia, se vede că nu suntem capabili, nu suntem dornici să deschidem nici măcar negocierile pentru un acord de liber schimb și punem tot felul de obstacole tehnice, precondiții și obstacolele sunt, uh, nu se mai termină. Și eu cred că în, în țara mea am putut măcar să deschidem negocierile și în paralel care a continuat cu implementarea acestor precondiții și a reformelor. Dar acesta ar putea fi, deci, măcar deschiderea negocierilor ar putea fi un semnal din partea noastră că ne dorim acest acord de liber schimb până la urmă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum. Doamna Bran, pentru două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Füle. Un comentariu asupra... Am două comentarii de făcut, mă scuzați. În primul rând, uh, se pune întrebarea a ceea ce avem noi de oferit. De exemplu, când e vorba de liberalizarea regimului vizelor, poate că nu e îndeajuns. Trebuie să oferim o perspectivă mai largă. Nu v-ați referit la deschiderea piețelor pentru textile, produse agricole și așa mai departe. Cred că aici trebuie să avem o dezbatere cinstită. Să îndemnăm o, o, o asemenea discuție la nivelul statelor membre. În al doilea rând se pune și problema educației a deschiderii posibilității de circulație pentru studenți, pentru oameni de afaceri, pentru a vedea, pentru a veni în țările noastre să vadă ce avem noi de oferit. Cred apoi că trebuie să vedem și cum să revizuim problema drepturilor omului. Există această clauză a respectării drepturilor omului, dar nu prea funcționează, trebuie să fim cinstiți. Această clauză nu prea este utilizată și vorbim apoi adesea de aceste conflicte înghețate. Asta ar fi cea mai dificilă problemă. A vreau să mă refer și la Libia. Aveți o agendă de cooperare împreună cu doamna comisar Malmström. Astăzi am aflat că o parte din cele 15 milioane pentru instrumentul pentru stabilitate Uh, vor, sau o parte din cele 15 milioane vor proveni din instrumentul pentru stabilitate, nu mi se pare just. Uh, aș dori o explicație din partea noastră de unde provin acești bani. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Brandner și acum domnul Cucan pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, toată lumea vă laudă și eu voi face același lucru. Însă aș dori, într-adevăr, să fiu de acord cu președintele nostru, cu spusele lui care a spus că apreciem disponibilitatea dumneavoastră. Așa este, întotdeauna veniți aici și ne oferiți ocazia unui dialog. Deci, vă rog să nu luați ca pe o piruetă diplomatică, ci ca o apreciere sinceră. Apreciem de asemenea faptului că a, a, ne răspundeți cinstit la întrebări. Sper că o veți dovedi din nou astăzi Vă mai spun că apreciez uh, spusele dumneavoastră de astăzi, deoarece consider că există câteodată e nevoie și de atitudine vizionară. Bine, une, uneori e dificil uh, ca unele obiective vizionare să fie traduse în practică, dar eu cred că uh, dumneavoastră reuniți și idealismul și pragmatismul. Întrebarea Acum, dumneavoastră sunteți comisar pentru <clears throat> politica uh, europeană de vecinătate și parteneriate și uh, uh, extindere. Cum credeți dumneavoastră că faceți, uh, cum percepeți dumneavoastră aceste două părți ale agendei dumneavoastră? Credeți că sunt compatibile complet? Sau sunt două probleme separate? E vorba de o chestiune cu caracter, de o întrebare cu caracter personal. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cucan. Acum domnul Aleci, că are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, mulțumesc pentru această declarație clară, uh, exhaustivă și comentariile colegilor mei <clears throat> ne arată că majoritatea lor sunt de acord cu viziunea dumneavoastră și că veți, vă veți bucura de susținere, măcar la nivelul la de asemenea, ne arată reacțiile colegilor că, într-adevăr, aveți perspective uh, bune pentru a uh, transpune în realitate aceste linii directoare. Acum, o întrebare concretă și poate nu prea grea. Cum evaluați situația din Belarus? În, uh, în perspectiva zilei de 19 decembrie și ulterior. Împreună cu Belarus și Ucraina, Lituania a pregătit, o pro, a pregătit niște priorități și propuneri pentru parteneriatul estic. Iată, cooperare în zonele energiei, transportului și a politicilor culturale. Cum evaluează Comisia aceste proiecte și cum credeți că ar, ar putea, le-ar putea oferi susținere, nu doar morală? Cum a evaluat din acest punct de vedere rezultatele recentei vizite a președintei lituaniene la Minsk? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pareschis. Și acum domnul Peterle, pentru două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Consider, cred că este a treia oară că ne întâlnim și uh, sunt foarte bucuros. Mulțumesc pentru prezentarea făcută Dumneavoastră ați vorbit de o uh, filozofie a tuturor sub același acoperiș și îmi place acest concept. Și aici aș dori să menționez niște uh, obiective strategice în politica noastră de vecinătate. În primul rând, tineretul. Cred că există acorduri de cooperare, uh, dar acestea trebuie să se concentreze mai mult pe schimbul de studenți, susținere pentru tineri cercetători și așa mai departe. În al doilea rând, uh, Eh, mă voi referi și eu la mobilitate, pentru că adesea pune mai mult accesul pe cooperarea economică, științifică, pe IMM-uri și așa mai departe. Dar săptămâna trecută am aflat că în Turcia se stă la cozi uh, săptămâni și săptămâni pentru a obține o viză. Cred că acestea sunt obstacole tehnice care ar putea fi eliminate rapid. În opinia mea, a treia zonă strategică este cea a sănătății, care este adesea subestimată. Avem în comun cu aceste țări uh, probleme în domeniul sănătății, mai ales în privința bolilor cronice și a cancerului aici nu e nevoie doar de cooperare uh, la nivel sectorial, ci și intersectorial. Cred că ar trebui să ne gândim împreună în legătură cu modul de a schimba uh, evoluția și a avea mai bune grijiri de sănătate. Pentru asta este nevoie de o mai mare mobilitate a cunoștințelor. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Și acum are cuvântul Doamna Gomes, două minute. Mulțumesc, domn... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nu-i vorba, doar aici, nu-i vorba aici doar de vecini. Nu încercăm uh, să le impunem valori false. Câteodată și noi uităm de valorile noastre. Și putem să ne gândim de o lipsă a unei strategii în politica acordării de vize sau acordurile de readmisie cu țări, cu dictaturi, cum ar fi Libia. Aici știu că nu este neapărat răspunderea dumneavoastră, dar uh, îmi exprim tristețea față de faptul că până acum nu am primit termenii acordului, de, uh, acordului cadru negociat cu Libia, în ciuda faptului că o delegație se va deplasa din partea Parlamentului European în Libia săptămâna viitoare. Uh, mă, mă bucură modul în care gândiți și gândirea noastră strategică dar miniștrii totdeauna sunt buni, uh, sunt pricepuți la vorbe. Problema este când uh, trebuie să se treacă la fapte, la acțiune. Eu cred că ar fi, de exemplu, util că atunci când uh, se vorbește despre conflictele înghețate, să cunoașteți părerea partenerilor noștri în legătură cu conflicte cum este cel din Cipru. Știm ce influență au negocierile noastre cu Turcia asupra problemei Ciprului. Apoi, și uh, se pune și problema Saharei de vest. Avem aici și interese proprii de securitate. Pentru că e vorba de o zonă unde există terorism, în zona uh, muntoasă a Sahelului. Mă pot gândi și la conflictul israelo-palestinian și multe altele asemenea chestiuni ar trebui să discutați cu miniștrii de externe pentru că aceștia să acționeze și nu doar să ne, dea, să ne ofere scuze uh, penibile pentru lipsa uh, capacităților de acțiune. E pur și simplu spală, uh, se spală pe mâini de toate aceste probleme. Îmi pare că nu pot să mai rămân pentru a vă asculta răspunsul, dar nu va fi transmis și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gomes. Și în încheierea dezbaterii da cuvântul doamnei Chrysler Dorfer. Domnule Chrysler Dorfer, două minute. Vă mulțumesc. Domnule comisar, vreau să mă leg de afirmația domnului Schulz. Spunea că trebuie să discutăm despre finalitate. Mi-amintesc că, că Ioșca Fischer a precizat mult mai multe pe această temă în discursul său uh, uh, în uh, care a fost ținut în urmă cu uh, câțiva ani. Problema e în momentul de față că nu se știe exact de ce va fi nevoie peste 20-30 de ani. În orice caz, această problemă trebuie să fie uh, soluționată. Este în interesul cetățenilor noștri care deja sunt sătui de toate discuțiile cu privire la extindere, uh, etc. Există și o afirmație fil- filozofică conform căreia o aprofundare e posibilă doar atunci când avem extindere. Ce înțeleg eu din această afirmație? Cu cât Uniunea Europeană este mai sigură, cu atât putem să discutăm în de- mai în detaliu problema extinderii. Haideți să nu ne ascundem în uh, spatele degetului, nu, haideți să nu discutăm uh, stupid despre ce trebuie să facem mâine, poi mâine, ci haideți să discutăm ce mai putem să facem la nivelul Uniunii Europene și ce mai dorim să, sau în ce măsură mai dorim să extindem Uniunea Europeană. Și în acest context trebuie să le oferim posibilitatea cetățenilor europeni de a-și spune uh, cuvântul cu privire la această temă cetățenii europeni care practic să văd uh, subiectul unui tratat de la Lisabona pe care nu și l-au dorit neapărat și pe care nu îl înțeleg uh, neapărat. Vă întreb în ce măsură sunteți dispus să promovați acest tip de discuție care este esențială. Uh, esențial. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar pentru a oferi răspunsurile la întrebări atât de numeroase. Mulțumesc! Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, yeah. No, no. Da, da, am de unde alege. Voi încerca să încep răspunde mai întâi de toate întrebărilor care au fost puse la finele discuții, dezbaterii. Un pachet privind extinderea va fi, vă va fi prezentat peste câteva zile. Astăzi nu are sens, nu avem timp să, pentru a discuta această temă. Dar da, îmi doresc să discut nu doar despre condițiile impuse procedurii de extindere, nu doar despre posibilitățile pe care le avem în momentul de față în ceea ce privește extinderea, ci și uh, o dezbatere pe tema această extindere este ea necesară în momentul de față, uh, poate sprijini politicile Uniunii Europene, poate îmbunătăți stabilitatea Uniunii Europene, trebuie să discutăm despre modul în care putem să folosim uh, extinderea într-o perioadă în care e clar dimensiunile contează. Această temă este una pe care cu siguranță o vom discuta în contextul dezbaterilor cu privire la pachetul privind extinderea. Cândva, uh, la o dată ulterioară, în orice caz, documentele noastre vă vor parveni. În ceea ce privește acordul cadru, Kate Ashton este familiarizată cu această temă cunoaște implicațiile acordului cadru pe care l-am schimbat. Ști, l-am semnat, știți că acesta a fost semnat de către toți, dar stat, unele state membre și de asemenea Consiliu și-au exprimat rezervele, iar acum un altul reprezentant încearcă să-și dea seama cum ar putea să implementeze responsabilitățile asumate de către Comisie odată cu semnarea acordului cadru într-o manieră uh, cât uh, mai bună cu putință. În ceea ce privește Belarusul, nu văd că se schimbă mult acolo, nu văd prea multă mișcare. Înțeleg, uh, se apropie alegerile, iar aceste alegeri vor reprezenta o nouă oportunitate fie una care va ieșua, fie una care va fi uh, în beneficiul nostru al tuturor, însă totul depinde de autoritățile de acolo. Peste câteva zile voi merge pentru a doua oară la Minsk. De data aceasta nu voi avea întâlniri cu președintele nu îmi doresc lucrul acesta atât uh, într-o uh, perioadă atât de apropiată de alegeri. Însă mă voi întâlni cu asociațiile societății, uh, asociațiile societății civile, de asemenea cu platforma națională, cea care participă la la alegeri de asemenea. În orice caz, îmi doresc, în cadrul vizitei mele în Belarus, să mă axez în special pe relațiile noastre cu uh, organizațiile societății civile. Președintele Lukashenko știe ce trebuie să facă pentru ca relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus să avanseze. Asta în primul rând. În al doilea rând, statele membre vor uh, dezbate în curând planul, acțiun, uh, planul de acțiune comun prezentat de către Comisie și, de asemenea, am uh, primit deja un mandat în ceea ce privește discuțiile cu privire la acordul privind uh, vizele. Cred că încheierea unor astfel de acorduri ne va ajuta să le oferim mai multă libertate cetățenilor din uh, Belarus. Poate vom reuși să contribuim la îmbunătățirea libertății exprimării, expresiei. Autoritățile din Belarus știu care sunt uh, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru ca uh, relațiile noastre să avanseze. De asemenea, știu ce trebuie să, să facă pentru a ne oferi nouă posibilitatea de a evalua progresul înregistrat de la ultimele uh, alegerii încoace. Sper că autoritățile din Belarus vor reuși să își asume, să transforme în realitate toate responsabilitățile pe care și le-au asumat în cursul ultimelor discuții cu Uniunea Europeană. Din punct de vedere economic, știți că Belarusul se va confrunta mai devreme sau mai târziu cu o serie de dificultăți. Există o serie de domenii în care există posibilitatea demarării unei uh, cooperări. Relația dintre Uniunea Europeană și Belarusul este, din păcate, caracterizată printr-o serie de șanse ratate, cel puțin până acum. Acum mingea este în terenul uh, Belarusului. Noi vom uh, încerca să-i ajutăm pe cei din Belarus să învețe a juca corect jocul în care ne-am angajat cu toții. În ceea ce privește extinderea și politica de uh, vecinătate. Da, e clar, sunt multe state, nu e ușor să fie adusă uh, cu toatele sub aceeași umbrelă, nu e ușor să discutăm cu toatele. Însă, cu toate acestea, dați-mi voie să vă spun că nu, fac niciodată, nu am niciodată dificultăți în a evalua statele și ale, nu le împart în uh, mai multe categorii, pierzând șirul caracteristicilor lor. Am spus asta și la audiere, de altfel. Există o linie instituțională cât se poate declară pe care o urmăm. De fapt, am spus asta și în intervenția mea. Există o oarecare com- complementaritate în ceea ce privește instrumentele utilizate în cazul fiecărui uh, stat partener în parte. Avem această abordare tocmai pentru a spori beneficiile Cu toate acestea, bineînțeles, nu, nu-mi doresc uh, să dezavantajez, să discriminez anumite state, nu vreau să le mut dintr-o categorie în, într-alta, nu vreau să generalizez uh, viziunile noastre, însă îmi dau seama uh, care este sursa îngrijorărilor dumneavoastră și vă asigur că vom încerca să, să o eliminăm. Cred că a existat o întrebare cu privire la uh, banii oferiți agendei pentru cooperare, agenda semnată cu Libia. Cred că era vorba de 50 plus 10. Nu, mă corectez, 40 plus 10. Dar nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, vă promit însă că vă voi transmite un răspuns înscris foarte detaliat cu privire la această, acest aspect. Să trecem la partenerii comuni. comuni. Domnul Severin a părăsit sala, însă nu e pentru prima dată când discutăm despre această temă. În orice caz, nu am un răspuns clar uh, pentru întrebarea adresată de domnia sa. Sper că în acest uh, domeniu voi primi mai multe detalii pe care să le, uh, să le folosesc în, uh, în viitor un, mai multe detalii concrete cel, din uh, această revizuire a politic, politicii europene de vecinătate. Nu, în orice caz, iau la cunoștință interesul Parlamentului European cu privire la această temă. Uh, în momentul de față există o linie cât se poate de clară care demarchează statele care sunt uh, care beneficiază de asistențe financiare și statele care nu beneficiază de asistență financiară. Există de asemenea state care au o serie de interacțiuni cu vecinii lor, trebuie să ținem cont de, această, de acești vecini și de tipurile de interacțiuni existente. Se pune întrebarea însă dacă Comisia are instrumentele necesare pentru a face aceste evaluări. Sper că cu ajutorul SAE și, uh, de asemenea, cu ajutorul uh, înaltului reprezentant, vom reuși să abordăm problema statelor, uh, vecinilor comuni într-o manieră mult mai eficientă. se punea o întrebare legată de statele care se apropie cel mai tare de transformarea în realitate a liberalizării vizelor. Uh, dacă totul merge conform planului și dacă statele membre vor fi de acord, în uh, cursul summitului UE-Ucraina vom uh, promulga un uh, plan de acțiune care să aibă drept finalitate liberalizarea vizelor. De asemenea, există Um, eforturi asemănătoare în ceea ce privește Republica Moldova. Acesta este un semn pozitiv. În special colega mea, Cecilia Malmström, de asemenea și uh, eu, lucrăm în momentul de față la acest plan de acțiune. Planul de acțiune seamănă mult cu foaia de parcurs, însă uh, Există anumite caracteristici care nu sunt uh, la fel de pregnante în planul de acțiune ca și în foaia de parcurs. Însă, în orice caz, planul de acțiune uh, conține toate uh, măsurile care, după părerea noastră, trebuie să fie aplicate de către statele parteneri pentru a obține rezultate concrete. În ceea ce privește resursele financiare, dați-mi voie să uh, nu mă refer la ele neapărat în momentul de față, pentru că nu e, nu e momentul potrivit. Ne aflăm în cursul negocierilor și uh, nu are niciun sens să dau semnale de vreun fel sau altul uh, anumitor state. Însă, în momentul de față, dacă e să ne uităm la parteneriatul pentru uh, Est, există distinții clare în ceea ce privește statele care primesc mai mulți bani decât alții. Uh, în ceea ce privește venitul sau ajutorul pe cap de locuitor, e clar că Republica Moldova conduce cu, cu detașare, spre deosebire de Belarus. Domnule președinte, nu cred că au mai existat întrebări concrete. Au existat foarte multe comentarii și sugestii concrete, foarte valoroase și dați-mi voie să Vă mulțumesc pentru toate acestea. De fapt, mă bucur foarte mult că nu am avut, uh, nu am fost bombardat cu o serie de întrebări, ci am primit o serie de sugestii valoroase. Împreună cu colegii uh, mei uh, vom integra aceste sugestii în procesul nostru legislativ. Vă mulțumesc! Grazie, credo che il commento più significativo. Mulțumesc, cred că cel mai semnificativ comentariu față de cele întâmplate astăzi au fost, uh, a fost, au fost aplauzele noastre care indică măsura în care vă apreciem activitatea și angajamentul și disponibilitatea de a veni să discutați cu noi toate aceste subiecte importante. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră vom reuși să avem o contribuție valoroasă la politica noastră externă. Mulțumesc din nou pentru faptul că ați venit astăzi aici, pentru profesionalismul cu care conlucrăm. Sperăm că acest dialog dumneavoastră să continue. Cu asta am încheiat reuniunea și ne reîntâlnim mâine sub președinția colegului Provera la orele 9. Bun, uh, o seară plăcută tuturor. Domnul